Okay, colleagues, we've given everybody... Stimați colegi, am uh, lăsat un răstimp tuturor colegilor, ca întotdeauna lunea, ca să vină în sală. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Nu există propuneri de a modifica ordinea de zi. O putem adopta în forma sa actuală? Bine, mulțumesc. Punctul 2. Anunțurile președintei Lunea viitoare la Strasburg va avea loc un schimb de opinii comun alături de comisiile AFET și DROA cu privire la premiul Saharov. Ne vom întâlni cu reprezentanții opoziției democratice din Venezuela. Întâlnirea va avea loc alături de delegația euro la adunarea parlamentară Europa, America Latină și alături de delegația pentru relațiile cu Mercosur. Va avea loc între 19.30 și 21 în sala N1.4 la Strasburg. Astăzi nu avem cabină poloneză în ceea ce privește regimul lingvistic, astăzi nu avem interpretare, deci în limba poloneză. Știu că domnul Venta este foarte multilingv, și se va descurca. Adoptarea procesului verbal al, întâln al întâlnirii de pe 25 septembrie. Dacă aveți comentarii cu privire la procesul verbal din dosarul dumneavoastră, să informați secretariatul. Dacă nu apar comentarii, se, vor adapta, se va adopta acest proces verbal. Punctul 4. Adoptarea deciziilor coordonatorilor. Există um, acel document de pe 21 noiembrie și dacă aveți comentarii să informați secretariat, secretariatul înainte de sfârșitul ședinței. Dacă nu apar astfel de comentarii, se, va, se vor adopta aceste decizii și recomandări. Trecem la primul punct sau primele puncte de pe ordinea de zi, mai uh, de substanță. Trecem la punctul 5 și 6, descărcare de gestiune 2016 bugetul general european al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea Fond European de Dezvoltare, punctul 5 și la punctul 6, descărcarea de gestiune a comisiei. Descărcarea de gestiune este procedura prin care Parlamentul analizează în fiecare an punerea în aplicare a bugetului european. Ne concentrăm pe eforturile Comisiei Europene analizăm liniile bugetare care vizează dezvoltarea, atât în bugetul european, cât și în Fondul European de Dezvoltare, acestea în urmă fiind în afara bugetului european. Și ne bazăm în munca noastră pe raportul anual al Curții de Conturi. Așadar, noi avem descris un aviz pentru Comisia pentru Control Bugetar. Raportorul pentru aviz este domnul Doru Claudian Frunzulica, din nefericire el nu este la ședința astăzi și va fi înlocuit de domnul Norbert Neuser, care va citi o declarație din partea lui. Norbert, te rog. Mulțumesc foarte mult, Linda. Doru, raportorul nostru pentru aviz, m-a rugat să iau cuvântul în numele său. Dumnealui sprijină utilizarea ajutorului bugetar, dar mai există marjă de îmbunătățire în toate cazurile pentru a se îmbunătăți mecanismele de control care vizează comportamentul statelor beneficiare în ceea ce privește corupția, respectarea drepturilor omului, statul de drept și democrația. De asemenea, raportorul este îngrijorat de acțiunile comisiei în acest domeniu, care nu sunt întotdeauna cel, cel mai eficiente. De asemenea, comisia ar trebui să crească gradul de conștientizare al statelor partenere în ceea ce privește ajutorul acordat și să faciliteze utilizarea tuturor acestor instrumente. De asemenea, Parlamentul European trebuie să fie informat și consultat în ceea ce privește evaluarea la jumătatea perioadei celui de-a 11 la FED, care va avea loc în curând iar acesta va trebui să țină, să țină seama de Agenda 2030 și de noul consens pentru dezvoltare al Uniunii Europene. De asemenea, domnul Frunzulică insistă asupra rolului sectorului privat. Sectorul public singur nu poate să se descurce singur. În acest sens, finanțarea combinată ar putea fi utilă pentru a mobiliza resurse adiționale dacă se pun în aplicare mecanisme adecvate de transparență și mobilitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai doresc și alți colegi să ia cuvântul în ceea ce privește acest aspect. Heidi la vă rog! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Eu apreciez acest raport uh, al domnului Frunzulică. Mă bucură faptul că el subliniază rolul agențiilor europene de credit. Aș dori să dau câteva aspecte. Cred că ar trebui să spunem că regretăm că principiile de, dezvol- de eficiență a dezvoltării sunt înlocuite de interesele pe termen scurt în politica europeană de dezvoltare. Și nu o spunem doar noi, acest lucru reiese și din evaluarea, din evaluarea la jumătatea perioadei a DCI și a Fed. De asemenea, se pare că Comisia nu respectă prevederile juridice din domeniu. Un exemplu grăitor este instrumentul care contribuie la stabilitate și pace. Acesta este controversat în ceea ce privește prevederile juridice. Un alt exemplu ar putea fi chestiunea care vizează utilizarea și cheltuirea de fonduri pentru integrarea celor care se reîntorc în Afganistan. Curtea de conturi, de asemenea, a făcut câteva observații foarte importante cu privire la politicile europene în domeniul biocombustibilului. Și citez, Comisia nu a cerut uh, scheme voluntare, ca schemele voluntare să verifice faptul că producția de biocombustibil pe care le certifică ele nu comportă riscuri uh, socioeconomice um, considerabile, printre care se numără condițiile proaste pentru agricultori, uh, munca copiilor și așa mai departe. De asemenea, chestiunea ILUC, schimbarea utilizării terenurilor, nu este acoperită în această evaluare. Așadar, aici ar trebui să fim mult mai duri, cred eu, pentru că altfel nu vom lua măsuri în favoarea țărilor în curs de dezvoltare și în favoarea săracilor din aceste țări. De asemenea, există foarte multe erori în FED în ceea ce privește achizițiile publice. Curtea de conturi atrage atenția spre aceste probleme în fiecare an. Diferențele sunt majore față de instrumentul pentru cooperare la dezvoltare, de cei unde apar mult mai puțin astfel de probleme. Și atunci comisia poate că ar putea să ne spune de ce apar mai multe erori de cheltuire la Fed decât la DCI. Și în ultimul rând aș dori să salut concluzia Curții de Conturi cum că rata de eroare a cheltuie, a cheltuielilor europene externe sunt, este cea mai redusă. Este remarcabil tocmai pentru că Comisia trebuie să opereze în circunstanțe foarte dificile. Mulțumesc. Urmează doamna Dornano de la ENF. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și domnului raportor pentru acest proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pe 2016 în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare. Totuși ar trebui să subliniem câteva aspecte, în opinia mea. Eu nu mă opun principiului de a utiliza sprijinul bugetar în Fed, însă sunt de acord cu îngrijorările raportului pentru aviz. Evaluările Comisiei lasă de dorit, mai ales în ceea ce privește țările din Africa. Comisia trebuie să definească într-un mod mult mai clar și concis obiectivele vizate de programele de ajutor, precum și criteriile de evaluare necesare ca să se facă evaluările în condițiile optime. Milioane de euro bani publici sunt utilizați uh, în fiecare an în aceste fonduri și avem nevoie de rezultate tangibile, măsurabile în ceea ce privește lupta împotriva corupției, în ceea ce privește respectarea minorităților, economia și așa mai departe. Raportul special al Curții de Conturi ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă, pentru că el uh, îi reproșează Comisiei faptul că nu este suficient de riguroasă în momentul în care face analize prealabile. Comisia nu intră în detaliu și nu își respectă propriile linii directoare. Sunt de acord cu domnul raportor dar am anumite îndoiele în ceea ce privește finanțarea combinată public-privată pentru acest program. Într-adevăr, ieșirea Regatului Unit va avea un impact major, 30,5 miliarde de euro, în acest domeniu. Însă nu mi se pare că este o idee bună ca sectorul privat să se asocieze acestui uh, proiect pentru că există riscul ca infrastructura din statele în curs de dezvoltare să aibă de suferit. Toate aceste infrastructuri esențiale vieții de zi cu zi nu pot uh, izvorâ decât din puterea publică. Amestecul între puterea publică și partenerii privați nu ar face decât să dăuneze acestui proiect. Interesele private sunt diferite prin însăși natura lor de interesele publice și mi se pare o idee periculoasă care ar submina independența și suveranitatea statelor vizate. Mulțumesc, urmează domnul Schaffhauser. Mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori să îi mulțumesc raportorului Revin asupra problemei Republicii Centrafricane. Am fost des acolo și sunt surprins de faptul că raportorul ajunge la aceeași concluzie la care am ajuns și eu în urma misiunii din decembrie. În ceea ce privește fondul fiduciar BQ, aș dori să spun că este absolut necesar Decizia Comisiei de a utiliza acest fond este 100% pertinentă și vă spun cu mai mult decât 100% experiență. Am mai bine de 30 de ani de experiență în ceea ce privește dezvoltarea în Africa, deci decizia Comisiei este foarte bună. Raportorul sublinează totuși faptul că E nevoie de mai multă coordonare în acest domeniu, în ceea ce privește fondul BQ. Sunt de acord, am și câteva sugestii de făcut directorului pentru dezvoltare. Autoritățile din Republica Centrafricană sunt pregătite să pună în aplicare un instrument, dar sub o altă autoritate. Deci o platformă de schimb de informații la care să participe toți donatorii, precum și ministerele interesate, ONG-urile, actorii interesați, să se raporteze, să se coordoneze cu toții în funcție de obiectivele menționate. Este necesară această coordonare dacă dorim să fim eficienți. Punctul 4 din raport, de asemenea, mi se pare foarte bun. Nu trebuie să amestecăm fondurile publice cu cele private, dar să vă dau un exemplu precis. Vreau să vin cu o firmă în sectorul aviculturii și al cărnii. Dar nu pot pentru că nu există siguranță. Și atunci, cum să avem dezvoltare dacă nu există siguranță? Firmele și investițiile nu vor ajunge în țările vizate dacă nu există siguranță. În al doilea rând, dacă doriți să deschideți un abator, aveți nevoie de electricitate, aveți nevoie de drumuri, e nevoie de un sistem de răcire. La ora actuală, carnea în Africa Centrală este tăiată, este asaltată de mii de muște din cauza lipsei condițiilor de refrigerare și după aia este transportată. Circuitele de răcire nu funcționează. Condițiile tehnice sunt foarte, foarte proaste în Republica Centrafricană. Investițiile private vor avea loc, dar investițiile private trebuie să fie însoțite și de investiții publice. Cele două trebuie să fie coordonate. Nu trebuie să se confunde, dar trebuie să lucreze mână în mână. Dacă doriți să faceți dezvoltare rurală, vă veți confrunta cu aceleași probleme. Dacă dorim să deschidem o fermă de păsări, care ar fi foarte utilă pentru populația din Bangui, din Republica Centrafricană, e bine, trebuie să îi însoțim, să-i sprijinim pe fermierii care nu au nici cele mai elementare instrumente, utilaje pentru a hrăni puii și găinile. Trebuie reconstituită o întreagă cooperativă. Deci investițiile trebuie să fie însoțite și de un plan de dezvoltare la fața locului. Investițiile private și investițiile publice trebuie să lucreze mână în mână, pentru că altfel nu vom reuși nimic. Este o provocare extraordinară. Și de ce m-am concentrat eu pe această țară? Republica Centrafricană este o țară cu un risc foarte mare în întreaga zonă reprezintă foarte multe riscuri. Camerunul, Republica Democratică Congo, Sudul, uh, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană, întreaga Africa Centrală va exploda dacă nu facem ceva. Și atunci, ce ne facem? Știm deja cum este situația în Libia, în Egipt, în Algeria, în nordul Africii, deci. Ce ne facem dacă explodează Africa Centrală? Uniunea Europeană cunoaște foarte bine situația și poate avea un uh, impact decisiv. Trebuie să putem reuși și cred că putem reuși. Vă mulțumesc. Mulțumim. Avem în februarie o misiune în Republica Centrafricană. Cristian este organizatorul și tu mergi. Deci, uh, toate cunoștințele tale cu privire la această țară ne vor ajuta. Într-adevăr, Instrumentele vin cu priorități, dar aceste priorități ar trebui să fie adaptate fiecărui stat membru în parte și, într-adevăr, uh, investițiile private trebuie să meargă mână în mână cu cele publice. Domnul Gheorenț, mulțumesc, doamnă președinte. Asistența bugetară, în primul și în primul rând. Acesta figurează în avizul raportorului nostru care este absent, dar poate că domnul Noizer mi-ar putea răspunde. Aș vrea de asemenea să întreb dacă cineva de la Curtea de Conturi este astăzi alături de noi. Nu? Atunci poate că un reprezentant al Comisiei mi-ar putea răspunde. Întrebările mele sunt mai degrabă de informare. Vreau să aflu care este metoda aplicată pentru a se atinge acest rezultat sau acest, uh, acest comentariu, cum că bugetul este perfectibil. E cu siguranță, dar vreau să aflu care este metodologia aplicată. Metodologia aceasta se bazează pe un document care a fost uh, transmis curții de conturi uh, de către autoritățile bugetare din statul care obține asistența bugetară. După aceea facem o diferență între statele beneficiare care au o comisie pentru asistența bugetară la nivelul Parlamentului uh, Uh, sau uh, și statele care nu, în care nu există asemenea organisme, uh, Comisia aceasta pentru bugete e un pas înainte sau nu. Și după aceea aș vrea să aflu câte ceva și despre numărul de persoane care sunt implicate în aceste controle. Mă, mă refer la persoanele din partea Comisiei. Uh, Fac această remarcă pentru că de câțiva ani, sau cu câțiva ani în urmă, domnul Pinkston, membru al Curții de Conturi, a ținut o prezentare în fața comisiei noastre și domnul Pinkston critica uh, unele state africane și critica de asemenea și Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea acestor instrumente de asistență bugetară. Dar iată ce facem acum. Pe de o parte, reducem numărul de persoane care la comisie se ocupă de monitorizarea asistenței bugetare. Spunem că trebuie să facem economii uh, peste tot, trebuie să reducem resursele umane, dar, pe de altă parte, mai vrem și uh, eficiență. OCDE întotdeauna spune că trebuie să alocăm un personal potrivit pentru uh, control, uh, pentru controlul asistenței pentru dezvoltare, dar, pe de altă parte, iată, noi reducem facem reduceri. Deci ce va zice OCDE-ul atâta timp când noi nu suntem capabili să mobilizăm suficiente persoane pentru controlele acestea? Deci implicația politică a acestor întrebări este clară. Mulțumesc, văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Prin urmare, dau acum cuvântul Comisiei, domnul Bagur de la DG DEFCO. Domnule Bagur, nu știu dacă puteți uh, răspunde la um, întrebările adresate, în special cele ale domnului Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi reveni pe marginea fie întrebărilor adresate, fie pe marginea comentariilor făcute de către raportor. De altfel, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru aceste două documente. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru avizul său către Comisia Cont. Întâi și întâi asistența bugetară. Uh, bineînțeles, uh, salutăm uh, sprijinul oferit de către Comisia DEVE acestui instrument. Considerăm că este un instrument stabil în contextul portofoliului de instrumente pe care le avem pentru cooperarea pentru dezvoltare. Este un instrument care ne ajută să cooperăm cu statele terțe. Dați-mi voie să vă spun că de la reforma Uh, din 2011, atunci publicasem uh, o comunicare pe, pe tema aceasta, uh, reformulasem liniile directoare și de atunci încoace, deci ne concentrăm pe lupta împotriva corupției, pe lupta împotriva evaziunii fiscale, etc. Acestea sunt criteriile pe care le evaluăm de fiecare dată când avem de-a face cu o asistență bugetare. E drept că în ceea ce privește monitorizarea programelor, în trecut n-am avut neapărat suficienți oameni care să se ocupe de aceste monitorizări. Am avut uh, tocmai de aceea comentariul din partea Curții de Conturi, uh, un comentariu care se referea uh, pe vremea aceea la asistența bugetară pentru Honduras. Dar de atunci să știți că ne-am schimbat, vă pot practicile, vă pot da niște statistici în cazul în care doriți, statistici cu privire la oamenii care se ocupă de monitorizarea programelor noastre pentru dezvoltare. Cred că raportul special al Curții de Conturi este până la urmă pozitiv, mă refer la cel care se referă la mobilizarea resurselor naționale, ce spune Curtea de Conturi spune că asistența bugetară ne permite să punem în aplicare această politică, deci recomandările Curții de Conturi sunt utile și mai mult decât atât sunt deja incluse în noile orientări care au fost publicate și care au fost discutate în noiembrie 2017 cu Curtea de Conturi. Deci raportul a fost luat în, uh, în serios, recomandările de asemenea și ele sunt deja integrate în liniile uh, directoare. În ceea ce privește fondul uh, fiduciar uh, BECU și uh, coordonarea, într-adevăr, coordonarea trebuie să fie îmbunătățită. De fapt, uh, până la urmă, existența acestui fond fiduciar duce la îmbunătățirea coordonării. Deci, existența acestui fond uh, fiduciar uh, aduce cu sine valoare adăugată în sensul cooperării. Dar, cu toate acestea, bineînțeles, coordonarea trebuie să fie ameliorată și mai mult decât a fost deja. Dar coordonarea va fi una de calitate atâta timp cât uh, ea se va face în jurul guvernului din Republica Centrafricană. Deci planul uh, de redresare națională și de consolidare a păcii uh, creat de către guvernul din Republica Centrafricană, Centrafricană ne va ajuta să îmbunătățim coordonarea asistenței noastre. Încă ceva despre acest fond fiduciar. Poate că noi am citit uh, altfel Curtea de Conturi decât uh, ați făcut-o uh, uh, am citit altfel raportul Curții de Conturi decât ați făcut-o dumneavoastră. Din punctul nostru de vedere este un raport pozitiv. Uh, Curtea de conturi zice doar lucruri de bine despre acest fond de fiduciar, care este primul de acest fel. Recomandările cu privire la acest fond fiduciar vor fi injectate în noile orientări, care cu siguranță vor fi publicate anul viitor în luna octombrie. Și vom oferi o atenție sporită în special uneia dintre recomandările Curții de Conturi și anume celei care se referă la uh, precizarea mai clară a criteriilor uh, care trebuie să fie evaluate pentru a facilita monitorizarea eficienței fondului fiduciar. La o descărcare de gestiune precedentă, Parlamentul European și el ne cerea o îmbunătățire a vizibilității diferitelor programe ale Uniunii Europene. Pe vremea aceea uh, știți prea bine că finanțam mai degrabă fondurile fiduciare ale ONU sau ale altor organizații uh, internaționale și încercam uh, să venim cu propriile noastre instrumente de acest gen. Și iată, pe baza raportului Curții de Conturi mergem chiar mai departe. După aceea, încă ceva despre revizuirea la jumătatea, revizia la jumătatea parcursului. Ei, Uh, vă spun de la bun început că Parlamentul va fi informat în legătură cu rezultatele acestei revizuiri, mă refer la revizuirea Fed și uh, ICD. De fapt, tratatul ne obligă să vă oferim uh, toate informațiile în acest sens până pe 31 decembrie 2017. Deci, iată, până la finele anului veți primi acest uh, raport din partea noastră. În ceea ce privește Uh, revizuirea la jumătatea parcursului a programului multianual despre care vă va vorbi uh, Stefano Manservisi este încă o posibilitate oferită nouă de a îmbunătăți eficiența fondurilor noastre. Vacea în ceea ce privește rata de eroare și diferențele existente între ICD și Fed. Va trebui să analizez mai bine acest aspect, ținând cont de faptul că cele două instrumente se referă la zone diferite ale lumii. Poate că aveți dreptate, există rate Uh, ale erorii în domeniul achizițiilor publice, dar să știți că uh, ratele acestea ale erorii nu sunt neapărat erori în sine, ci uh, apar în statistici ca urmare a faptului că nu am primit toate uh, documentele justificative de care aveam uh, nevoie. Uh, și în acest context vreau să vă spun că pentru toate instrumentele noastre de, de, pentru dezvoltare, rata de eroare este de 1,67%, ceea ce e o mare, mare reușită. Dar, dincolo de această, acest comentariu general, vă asigur că voi analiza cu atenție ratele de eroare în domeniul achizițiilor publice, voi vedea dacă există variații și cauzele acestora. Ai primit răspunsul la întrebările tale, Charles? Încă una? Aveam o întrebare legată de cum anume se întâmplă lucrurile în practică. Avem statele beneficiar. Oare aceste state beneficiar numesc o persoană responsabilă de monitorizare, monitorizarea eficienței fondurilor primite. Mă refer la o persoană din administrația centrală sau de la Ministerul pentru Dezvoltare. Uh, Uh, sau există doar uh, controle ex post făcute de către Comisia Europeană? Programele de asistență bugetară sunt monitorizate pe plan central. Bineînțeles că avem o, uh, pre, um, o persoană prezentă la fața locului pentru coordonarea cu ceilalți donatori, pentru discuțiile cu autoritățile, pentru uh, monitorizarea diferitelor acțiuni care duc la rambursarea tranșelor. Dar condițiile de eligibilitate sunt întotdeauna uh, evaluate de către Europe Aid în cadrul unui consiliu guvernat de către sau condus de către directorul Europe Aid. Și dacă există probleme, atunci se pot purta discuții uh, la nivel înalt înainte de a se demara uh, plățile. După aceea, plățile sunt făcute în urma obținerii unei vize uh, din partea directorului responsabil de la Europe Aid. Această viză se obține obține în urma consultării unor uh, documente de evaluare. În cazul în care apar o serie de probleme, se poartă discuții la nivel înalt. Deci asta înseamnă că delegațiile de la fața locului nu sunt lăsate așa de unele singure să ia o decizie. Există o, o decizie luată pe plan centralizat. Dar, într-adevăr, există uh, echipe la fața locului care monitorizează aplicarea asistenței bugetare. V-aș putea da și statistici în acest sens. Charles, încă o întrebare. Vreau să vă întreb care este rolul delegațiilor naționale în acest uh, proces. Vă referiți la parteneri, uh, la guvernele partener? Nu, mă refer la uh, delegațiile comisiei din aceste state. Aha. Uh, aceste delegații sunt responsabile de discuțiile permanente cu ministerele care pot beneficia de această asistență bugetară, pentru că, până la urmă, asistența este injectată în uh, bugetul general, dar uh, asistența este, practic, dedicată unui anume domeniu. Deci se discută cu ministerele eligibile odată ce, și după aceea, odată ce obiectivele sunt atinse, delegația uh, recitește dosarul și cere sediului efectuarea plății. Dar delegația se află pe teren, este aproape de autoritățile naționale și tocmai de aceea Uh, chiar dacă informațiile din partea delegației uh, sunt esențiale, ne dorim și un al doilea nivel de control, care este la nivel uh, central. Domnul Schaffhauser, o ultimă întrebare. Foarte pe scurt. Formalismul. Formalismul acesta poate genera o grămadă de neplăceri. Haideți să vă dau un exemplu. O cerere de oferte contractul este obținut de o companie uh, chineză, dar contractul nu se fructifică, totul poate, uh, tot proced, uh, toată procedura poate fi repetată la decizia cuiva. După aceea, suveranitatea țărilor este întotdeauna pusă în prim plan, dar trebuie să fim foarte atenți când vine vorba despre suveranitatea, pentru că suveranitatea poate ascunde corupție, de fapt. Uh, și acest lucru se vede în, în cazul uh, contractelor publice. Știm cam cât costă un, kilogram, un kilometru de autostradă sau un metru cub de zid de spital, dar Dați-mi voie să vă dau un exemplu, fără să fiu foarte precis. Este vorba de un strat uh, aflat într-o situație catastrofală, care vroia să achiziționeze pentru sute de milioane de euro, în condițiile în care agricultura nu poate susține populația, vroia era vorba despre o finanțare care venea dintr-o altă parte, deci uh, se dorea achiziționarea unor uh, instrumente performante în uh, pentru agricultură. Deci uh, uh, se dorea mecanizarea agriculturii în condițiile în care agricultura nu prea exista, infrastructura nu exista, cunoștințele uh, necesare mentenanței nu existau. Deci era vorba despre o sumă enormă care permitea, practic, alimentarea unor conturi care nu aveau nimic de a face cu populația. Dar și toate astea se ascund în spatele asistenței bugetare. Poate că mergeți mai departe de domeniul dezbaterii noastre de astăzi. Dar înțeleg că delegațiile sunt cele care evaluează uh, proiectele care sunt uh, eligibile. Încă ceva din partea comisiei? Nu, nu mulțumesc. Uh, este o, o dezbatere în curs. Când ajungem uh, în uh, misiunea noastră, va trebui să punem întrebări pe tema aceasta. Nu cred că cineva de la DG Eco este prezent. prezent. SAE vrea să spună ceva? Nu. Îi dăm cuvântul domnului Neuser în cazul în care dorește să adauge ceva. Norbert? Ich äh, will ganz kurz versuchen, uh... Pe scurt, aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că un stat trebuie să se fi calificat înainte de a primi asistență bugetară. Deci există un prim criteriu Spun asta pentru că poate că există impresia că fiecare stat poate obține această, asist- această asistență, dar nu e adevărat. Al doilea comentariu acum. Când vine vorba despre asistența bugetară, din păcate colegii cărora vreau să le răspund nu mai sunt în sală. Deci când vine vorba despre asistența bugetară, e important ca uh, criteriile, eh, ca, ca obiectivele să corespundă eh, obiectivelor de dezvoltare durabilă, dar să corespundă și eh, criteriilor stabilite la nivel european. Când vine vorba despre Republica Centrafricană, în, acelea, în al treilea rând, știu că vom avea o misiune în acest stat, va trebui să să, să evaluăm ce se întâmplă acolo. Și când vine vorba despre coordonarea între sectorul public și privat, da, toată lumea e, e de acord că coordonarea trebuie să fie îmbunătățită, dar trebuie să găsim niște criterii pentru evaluarea calității coordonării. După aceea, în al cincilea rând, um, delegațiile Uniunii Europene, într-adevăr, respectă respectă uh, obiectivele stabilite la nivel uh, central, dar uh, Dincolo de asta, delegațiile acestea au și un rol diplomatic care nu trebuie să fie, pe plan diplomatic, care nu trebuie să fie trecut sub tăcere. Eu tare mă tem însă că delegațiile Uniunii Europene sunt mult prea uh, dure, mult prea severe uh, odată ajunse pe teren. Uh, Uh, iar lucrul acesta nu este neapărat constructiv, uh, rămâne, din păcate, împietrit în conștiința statelor. Come here every September. Ambasadorii din fiecare delegație se vin aici în fiecare septembrie să se întâlnesc cu Parlamentul. Deci dacă doriți, sunteți interesați, putem alege două sau trei țări și să explice cum se descurcă pe teren, care sunt uh, problemele. Cred că oamenii ar putea considera că asta e util. În septembrie putem să facem asta. Termenul limită pentru amendamente marțea viitoare, 12 decembrie la prânz și votăm în ianuarie. Mulțumesc foarte mult, Norbert, pentru acest punct. Trecem la punctul 7. Ați văzut că directorul general DigiDepcom, uh, domnul Stefan Mazaviț, a ajuns în sală. Trecem la punctul 7. Vorbim despre revizuirea la jumătate de mandat a Instrumentului pentru Cooperare de Dezvoltare și Fondul European de Dezvoltare. Înțeleg că doriți să vorbiți mai mult despre examinarea la jumătate mai a documentului de programare, pentru că discuțiile încă nu s-au terminat pe marginea uh, revizuirii instrumentelor, dar cred că ar fi foarte util pentru colegi dacă ați explica uh, la ce stadiu se află fiecare în parte, pentru că există o discuție în Parlament acum în legătură cu perspectiva pe termen lung a cadrului financiar multianual. Deci să explicați ce face Comisia pentru ca și colegii să înțeleagă foarte clar și să uh, orientăm discuția către programarea multianuală și revizuirea acestea, pentru că această revizuire este uh, locul unde noi avem drept de examinare și ea face parte din dialogul nostru strategic cu Comisia Europeană care va avea loc la începutul anului viitor, probabil în februarie. Deci e ocazia pe care aveți să uh, întrebați în legătură cu programarea și să vedem dacă cheltuim bani conform priorităților noastre stabilite la începutul perioadei de programare. Asta e discuția pe care am avut-o înainte să veniți noastră când vorbeam despre descărcarea bugetară. Așadar, domnule director general, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Linda. Este o plăcere să fiu alături de noastră și să vă informez despre ce facem în legătură cu revizuirea la jumătate de mandat a programului, pentru că mi se pare un element extrem de important. Așa cum uh, este prevăzut și cum facem uh, mai mult să mai la jumătatea perioadei de programare, examinăm modul în care lucrurile evoluează pe teren, în țări, vedem implementarea programelor ca să ne dăm seama în ce măsură ele sunt pe calea cea bună, începește capacitatea de absorpție, priorități și dialogul în care acest lucru se poate, aceste, aceste lucruri se pot desfășura. Acest exercițiu a fost uh, concentrat de această dată foarte mult pe uh, generale și Uh, consensul european. Deci implementarea agendei 2030, uh, concentrarea pe uh, acele scopuri, acele ținte de dezvoltare și care vor fi prioritățile pe care le vom rezuma în cadrul consensului. Nu uitați că perioada de programare a acestui instrument a început înainte de adoptarea acestor uh, uh, scopuri, uh, acestor ținte, și e foarte important să vedem cum se armonizează ele cu agenda internațională. Așadar, punctul numărul 1 al revizuirii a fost ideea de a avea o discuție la nivel de delegație cu fiecare țară parteneră în legătură cu strategia privind obiectivele, strategia, strategia națională pentru îndeplinirea obiectivelor, ca să vedem dacă uh, fondurile programate pentru a ajuta aceste țări respectă aceste planuri naționale, dar de asemenea să ne asigurăm că există un plan și asta e extrem de important pentru că nu e vorba doar despre bani în aceste uh, scopuri de dezvoltare, ci și de un dialog uh, de a avea un parten, de a fi partener. Deci nu doar, repet, nu să, doar să cheltuim bani, uh, ci să abordăm elementele cheie descrise în aceste scopuri de dezvoltare. Urmând logica acestor scopuri de dezvoltare, problemă comună, soluții com- soluție comune, deci să încercăm să avem un uh, teren uh, cu reguli comune pentru toată lumea. Și am dat o atenție specială către ceea ce a fost dis- descris drept, descrise drept cele două motoare, genul și tineretul problema de gen și problema tineretului. Am avut o discuție în ce măsură planurile de acțiune bazate pe gen, lupta cu discriminarea, violența uh, și uh, conferirea de putere femeilor fac parte din setul de politici al, fiecărei țări. La fel și cu tinerii. Cât de departe mergea fiecare țară, ce făcea pentru a lupta cu uh, șomajul rândul tinerilor. Deci, Problema creierii de locuri de muncă sustenabile și creativității economice. Asta e a doua parte, acest, a cel de-al doilea motor uh, extrem de important. În al doilea rând, ne-am uh, concentrat pe consensul uh, în jurul celor 5 P, lăsând la o parte parteneriatul, dar în rest pace, oameni, persoane, planete și prosperitate, ca să analizăm în ce măsură suntem uh, în armonie cu aceste priorități și în ce măsură ele vor fi susținute de o posibilă reorientare a programării sau de adăugarea unor sume suplimentare. Asta e al treilea punct. Rezultatul a fost că revizuirea la jumate de mandat a fost un dialog mai orientat spre politici. De ce? Pentru că doar cu câteva excepții, nivelul de absorpție a creditelor și al implementării a fost uh, destul de satisfăcător deci n-am găsit, dincolo de două, trei situații, niciun moment dramatic în care să spunem nimic nu funcționează și acolo unde am găsit o astfel de situație, am acționat, am discutat cu țara respectivă și am realocat posibil banii nefolosiți. Aspectul cantitativ al acestui exercițiu este uh, undeva în jur de 5% din orientare. Am stabilit o țintă cantitativă de 5%, asta după ce am examinat dacă într-adevăr au fost uh, diferențe mari în ce privește absor- absorpția, deci pentru a avea uh, posibilitatea să intervenim și să realocăm banii acolo unde este necesar, adică în situații de foarte proastă implementare sau situații de implementare completă, situații în care erau nevoi presante și care nu erau susținute de uh, fonduri uh, din instrumentele noastre. Așadar, am uh, lucrat în jurul acestui prag de 5%. Care a fost uh, rezultatul acestei combinații de politici și dialogului în ce privește alocarea, realocarea banilor și stabilirea obiectivelor? A fost o creștere a sumelor dedicate investițiilor. Așadar, global vorbind, am crescut uh, suma care este disponibilă pentru investiții 667 de milioane de euro uh, cumulate de F și ECI, banii care fie erau uh, subutilizați sau nu erau utilizați exact conform obiectivelor stabilite cu fiecare partener și deci în acest moment acești bani rămân în regiune, dar modul în care ei vor fi cheltuiți și cum se va folosi factorul de multiplicare uh, va fi uh, schimbat, va fi abordat. Întâi uh, creștem sumele disponibile pentru investiții. În al doilea rând creștem sumele disponibile pentru țări care sunt în avangarda luptei cu migrația ilegală și stabilirea unor politici orientate spre migrație, mai ales în Sahel, unde multe țări și-au epuizat complet alocarea națională și unde era cazul să continuăm să ajutăm, în special când asta a fost uh, uh, introdus într-o procedură bugetară de susținere pentru a ajuta uh, cu execuția bugetară. Astea sunt doar câteva exemple privind rezultatele. Un al treilea rezultat care este legat de metoda aplicată de a avea un dialog dedicat problemelor de gen a fost să identificăm uh, povești de succes în ce privește acțiunea în favoarea femeilor și Planul Național de Acțiune uh, de Gen pentru a suplimenta în cazul unor țări o sumă de aproximativ 5 milioane care să fie ca un fel de răsplată pentru un efort special făcut, extrem de util în ce privește vizibilitatea, exemplu, în domeniul legalității de gen. Și din aceste chestiuni orientate pe politici, pe scopuri, cum spuneam, 5% ca o marjă de manevră de realocare, esențial vorbind în, uh, în jurul a două mari orientări. Una este investiția și apoi legate de migrație și de societatea civilă. Asta în ce privește instrumentul geografic. Apoi am evaluat și programul tematic, mai ales uh, binele public global, implicarea autorităților civile, a, a societății civile și autorităților locale și programul panafrican care, mă rog, în special se referă la ACP, deși este, deși este panafrican. În acest instrument n-am ajuns la nicio schimbare cantitativă, ci la concluzia că funcționează și că răspund obiectivelor ca, pentru care au fost create. Aceste obiective rămân valide, ele contribuie la atingerea scopurilor și ce facem este să sugerăm să folosim bani într-un mod care este concentrat mai mult pe resurse, de exemplu în susținerea țărilor fragile și pentru susținerea următorilor revoluții uh, umanitare, dezvoltarea spațiului de evoluție a societății civile, că aici știm că spațiul lor de manevră se reduce uneori, în susținerea și întărirea autorităților locale din marile orașe pentru a aborda problemele marilor orașe din țările în curs de dezvoltare, care sunt, uh, pe de-o parte, o problemă, au o mare problemă de sărăcie, o concentrare de sărăcie, dar pot oferi și un model uh, social. Deci o atenție, atenție specială uh, acestor subiecte și culturii. Cultura de factor de creare de locuri de muncă, de consolidare a societății, de dialog uh, intercultural, uh, toate aceste lucruri sunt cunoscute. Vrem să continuăm să cheltuim bani în ce privește măsurile legate de schimbarea culta, schimb, împotriva schimbărilor climatice, implementarea uh, angajamentelor COP21 uh, de la Paris și să păstrăm uh, ținta pe care o avem așa cum am stabilit la începutul perioadei. Așadar, acestea sunt trăsăturile principale în jurul cărora chestiunile geografice și tematice au fost dezvoltate. Deci nicio schimbare dramatică, ci doar o încercare de a fi mai bine pregătiți ca să susținem uh, implementarea uh, scopurilor de dezvoltare și pentru a avea un dialog cu aceste țări. Acum, după cum știți, suntem în faza în care începem să finalizăm uh, lucrul, să împărtășim rezultatele acestui exercițiu în mod instituționalizat. Comisia va veni și va livra un document pentru a avea poziția noastră a Parlamentului și analiza noastră, deci sper că vom uh, încheia acest proces până la jumătatea anului viitor, pentru că altfel n-ar avea sens în termen de impact. Așadar, uh, după această prezentare, sigur, voi intra mai multe detalii ca urmare a întrebărilor uh, membrilor comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să mă asigur că am înțeles clar. Vorbiți despre evaluare la jumătate de mandat a programelor și în ce privește programul geografic DCI realocați 5% din fonduri către priorități de gen, tineret, migrație, consens de dezvoltare și investiții, care au legătură cu planul de investiții pentru locuri de muncă în Africa. Și pentru DCI tematic nu propuneți niciun fel de schimbări și la, pe partea de IDF pe partea de relief, uh, la fel ca și DCI Geographic, uh, aplicăm același procent de 5%. Deci aplicați 5% și putem să ne așteptăm să vedem detalii ale acestui efort după Crăciun și vom avea timp să examinăm ce se întâmplă, care e situația. Bine, dragi colegi, prima persoană care a cerut cuvântul este Enrique Guerrero. Enrique. Sí, gracias. Entiendo que aunque son... Da, mulțumesc. Știu că sunt două chestiuni diferite și două procese distincte. Însă, această evaluare la jumătatea perioadei are o legătură cu un aspect care apare mai încolo pe ordinea de zi a Comisiei pentru Dezvoltare. E vorba de un raport cu privire la punerea în aplicare a instrumentului ICD și Fed și instrumentul pentru ajutor umanitar. Am să vorbesc despre lucrurile acestea mai încolo când ajungem la subiectul respectiv, pentru că voi fi raportor pe acel subiect. În orice caz, comisia noastră nu se va concentra pe o evaluare la jumătatea perioadei, cât pe o evaluare a punerii în aplicare a acelor instrumente pe care le-am menționat, în așa fel încât să vedem cum putem noi, de la Comisia DEVE, să avem un impact, să avem o influență asupra propunerii Comisiei în contextul mai larg al revizuirii CFM-ului, în contextul mai larg, mai larg al posibilei restructurări sau nu a acestor instrumente despre care vorbim aici. Și atunci, cu cât putem obține mai multe informații cu privire la evaluarea pe care o realizați dumneavoastră la ora actuală, cu atât vom avea mai multe fundamente ca să scriem propriul nostru raport despre cum au funcționat și s-au pus în aplicare aceste instrumente. Și apoi, în al doilea rând, mai doream să vă întreb un lucru. Care ar fi calendarul? Care ar fi calendarul pe care îl întrepede Comisia pentru prezentarea comunicării sale, sale generale în ceea ce privește viitorul cadrului financiar multianual 2020, localizarea fiecare dintre politici, fiecare instrument în cadrul acestui CFM viitor. Am înțeles că sunt anumite prognoze cum că în luna mai, nu știu dacă așa stau lucrurile, dar dacă uh, așa stau lucrurile, atunci înțeleg că va demara un proces care va ocupa anul 2018, anul 2019 și probabil o bucată din anul 2020, până când se adoptă CFM-ul de după 2020. Noi perspective și definirea finală a diverselor rubrici. Deci dacă am informațiile corecte, vă rog să mi le confirmați. Mulțumesc! Um, thanks, lots of questions there. Um, no... Mulțumesc, foarte multe întrebări interesante. Deva, domnul vicepreședinte. Mulțumesc, domnule servisit pentru comentariile dumneavoastră. Eu am să mă refer un pic la un lucru diferit. Investițiile noastre în Africa au și o inițiativă, o inițiativă în care ne bazăm pe mobilizarea de resurse din sectorul privat și aș fi sperat să trecem de aceste 3-4 miliarde la 68 de miliarde. Știu că domnul Juncker dorește să investească în mod substanțial în Africa, însă nu putem face acest lucru cu 34 de miliarde, de miliarde, 50 de miliarde, se poate, însă cu 200 de miliarde. Dar e nevoie de mobilizarea mai multor resurse din mai multe sectoare ca să ajungem la acest factor de multiplicare de 14 ori, de 15 ori sau cât o fi. Așadar, ce să ne facem? Mulțumesc, urmează domnul Görens. Mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul Manservisi. S-a gândit și la Brexit? De la ce dată încolo veți considera că Regatul Unit nu mai contribuie la bugetul european și la Fondul European de Dezvoltare? Se pare că asta este marea întrebare de azi. Nu știu dacă domnul director general va putea să vă răspundă. Mulțumesc, urmează domnul Schaffhauser. Mulțumesc, doamnă președinte. Știți, domnule director, că eu vă sprijin. Repet faptul că vă sprijin, dar aș dori totuși să repet câteva lucruri. Politica privind fondurile pentru mine este fundamentală. remarcile raportorului nostru cu privire la BQ ne-au îngrijorat și eu am fost... Eu am constatat că trebuie să înțelegem că sunt anumite neajunsuri cu fondurile fiduciare și că e nevoie de o mai bună coordonare a, co- a colaboratorilor. Am discutat cu Ministerul Apărării și cu alți înalți reprezentanți de cu ocazia Zilei Independenței din Republica Centrafricană. Am uh, constatat că există această, uh, această neclaritate de partea centrafricanilor. Comisia va dori să colaboreze. Dacă doriți să puneți în aplicare o coordonare a tuturor acestor eforturi. E nevoie de transparență, e nevoie de eficiență. Trebuie coordonate diversele ministere, trebuie coordonați uh, toți actorii din acest domeniu și gestionarii de fonduri, iar BECU este adaptată acestui tip de inițiativă, dar ea trebuie luată de comisie. Comisia nu trebuie să se teamă. Și nu vreau să repet ce am spus deja colegului de dinainte. Puteți să vă uitați în procesul verbal. Și ca să mă alătur colegului Deva, care se referă la fondurile private, aș dori să spun că este foarte important un lucru. Orice ajutor care nu are drept scop creșterea bogăției, va crește dependența. Și vă spun acest lucru, acest lucru cu experiența a 30 de ani în acest domeniu. Ajutorul trebuie să aibă scopul să crească bogăția, să creeze dezvoltare la fața locului. Altfel, nu avem cum să ieșim din această situație. Și, din fericire, avem pe englezi care au această abordare foarte pragmatică. Este abordarea Statelor Unite, de asemenea, pentru că fără abordare pragmatică nu vom reuși să dezvoltăm Africa. Ca să ai o stradă, ca să ai un spital, ca să plătești educația, trebuie să creezi bogăție, e nevoie de mentenanță, pentru că altfel va trebui să băgăm mereu fonduri de ajutor și nu vom mai ajunge niciodată la capăt. Și de, de aceea trebuie să găsim o metodă prin care să lucreze mână în mână fondurile publice cu cele private ca să se creeze bogăție. Mulțumesc, urmează Cecil Kenge. Mulțumesc, Linda. Îi mulțumesc și domnului director pentru toate cele pe care le-a spus deja, dar mai ales pentru eforturile pe care le face Comisia în vederea obținerii unor rezultate concrete pe teren. Am să fiu foarte succintă, tocmai pentru că prima mea întrebare merge în aceeași direcție ca a colegului Deva. Deci vor crește fondurile mai mult de 3-4 miliarde. Pentru că dacă vorbim de doar câteva miliarde, atunci este o sumă insuficientă. Doamna Mogherini ne-a arătat că cumva în fiecare an instituțiile europene creează un fel de plan Marshall. Pun toți banii la altă și sunt mai mult de 32 de miliarde pe an. Dar acest fond de 34-40 de miliarde de euro este insuficient. Statele membre trebuie să înțeleagă că trebuie să crească fondurile și dacă reușim să depășim suma de 100-200 de miliarde, atunci, într-adevăr, vom avea rezultate pe teren. Acum vorbim despre revizuirea la jumătatea perioadei a programului nostru. Vreau să știu dacă această evaluare la jumătatea perioadei ține seama și de următorii ani în următorii ani vor fi foarte multe schimbări, începând cu acordul de la Cotonou, alte chestiuni care se discută în, uh, sub, în um, capitolul Africa. Și îmi pare rău în acest context că Statele Unite hotărât să se retragă din acest pact global care ar fi trebuit să-l ratificăm la anul. în mod, era clar că nu era ceva constrângător pentru nimeni, nu era nimic obligatoriu, dar totuși ar fi fost un simbol pentru dorința de a crea căi sigure pentru gestiunea fluxurilor migratorii. Dar în toate aceste probleme e nevoie de resurse adiționale. Ținem seama de toate aceste lucruri în momentul în care se face revizia la jumătate de părere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul deocamdată. Dorește vreun coleg? Nu? atunci și eu aș dori să spun un lucru. După cum spunea și doamna Cecil Kenge, 5% priorități în continuă schimbare. Cum evaluăm însă eficiența unora dintre aceste politici înainte să acordăm, să alocăm fonduri? Săptămâna trecută am avut summitul cu Africa și ar fi util să ne spuneți câteva lucruri despre rezultat, pentru că nu am văzut documentul cu rezultatele la acel summit. Colegii mi-au tot cerut mie acest document de rezultate, dar, dar noi nu-l avem. Probabil că nu a fost responsabilitatea dumneavoastră, dar dacă Serviciul de Acțiune Externă este aici, aș dori să informez faptul că Parlamentul nu a fost ținut la curent așa cum trebuie în ceea ce privește summitul cu Africa. Nu am primit informații nici miercuri, nici uh, marți. În fine, știm că este o problemă foarte delicată în Africa. Spuneți că pentru evaluarea jumătate perioade ați discutat cu partenerii noștri. Ce spun ei? Ce opinie au ei vis-a-vis -vis de alocarea de fonduri adiționale pentru migrație? Și eu am fost la Abidjan, m-am întors joi și s-a vorbit foarte mult despre Libia, despre fondul CNM, despre taberele din Libia. Este o problemă majoră pentru public aici cât și pentru partenerii africani. Așadar, cum se ia în considerare, cum se iau în considerare toate aceste aspecte înainte să se aloce noi și noi fonduri? Probleme imigrației. Domnul Man Servisi. Mulțumesc, Linda. Pentru început, întrebările domnului Guerrero. Problema aici este că Trebuie să vedem ce spațiu de manevră avem. În primul rând, trebuie să identificăm ce ne lipsește în așa fel încât să atingem obiectivele pe care ni le-am propus de la început împreună, și nume punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. În mod clar ar putea exista dorința să amestecăm totul. Chestiunile specifice din programele respective, chestiunile specifice ale instrumentelor, negocierile cu CFM-ul. În fine, am încercat să pornim într-o direcție care se aliniază cu obiectivele acestui exercițiu. Am încercat să examinăm pertinența și eficiența programelor care există deja. Iată, deci ne-am restrâns un pic domeniul de discuție. Dacă depășim acest perimetru de discuție, atunci vom ajunge într-un alt domeniu care nu are niciun fel de legătură. Așadar, trebuie să ne restrângem. Apoi, când am analizat și am evaluat instrumentele, am spus că niciun instrument nu trebuie să fie modificat în mod radical la ora actuală. Aceasta este concluzia actuală în baza evaluării de impact. Aceasta este poziția prezentată de comisie în fața Parlamentului. Deci nu este nevoie să reformăm în mod radical instrumentele. Nici Fed, nici ICD, nici altceva. Pentru că toate aceste instrumente respectă obiectivele de dezvoltare durabile și mai departe. Exercițiul pe care îl desfășurăm noi aici este modest, dar necesar pentru că am analizat îndeaproape tot ceea ce se face cu toate țările din lume. Și în plus și ceea ce facem în programele tematice. Iată care este rezultatul analizei noastre. Analiza noastră ne-a arătat că nu este necesar să creștem cu mai mult de 5% fondurile. Dacă am aloca mai mult de 5%, atunci acest lucru ar avea un impact, asupra, un impact asupra acțiunilor țărilor, dar acest lucru nu este necesar, iar Faptul că nu este necesar nu este contradictoriu cu obiectivele noastre. În mai 2018, aveți dreptate, vom primi aceste noi informații și cred că domnul președinte Juncker a spus că vom reuși să, de, să încheiem aceste negocieri în același moment în care va avea loc și Brexitul. Planul este să prezentăm propunerile financiare pentru noiul CFM în mai și în același timp sau cu câteva luni după aceea să apară și propunerile legislative conexe. Și aici eu nu pot lua decizii, comisia va lua deciziile și eu voi face ceea ce îmi spune comisia. Iar în ceea ce privește sectorul privat, știți că sunt foarte dedicat aceste probleme, pentru că am lucrat foarte mult în așa fel încât să ne reconcentrăm eforturile. Însă nu putem scoate bani dintr-un program care funcționează, care se bucură de sprijinul societății civile, care sprijină accesul la energie regenerabilă și așa mai departe. Nu putem uh, tăia bani de acolo ca să creștem altundeva atât în țările FED cât și în ICR geografic, utilizăm acești 5% ca să realocăm mai mulți bani ca să avem o sumă un pic mai mare. M-am referit la 600 și ceva de milioane de euro. Această sumă de bani va fi disponibilă în acea ultimă parte a CFM-ului, tocmai pentru a crește ceea ce avem deja. Planul este să accelerăm uh, ceea ce facem ca să creștem gradul de experiență și de credibilitate, în așa fel încât în CFM să putem cere mai multe fonduri. Am un raționament al meu personal, dar evident nu putem da o cifră clară acum. Semnalul este acela de creștere ca să putem face mai mult și ca să facem mai mult și în ceea ce privește finanțarea combinată, pentru că acolo va fi nevoie de fonduri complet noi. Garanția va fi mai mică pentru că atunci vom putea crea mai multe operațiuni. Haideți să putem uh, câștiga și mai multă experiență. Este importantă și experiența aici, subliniez, nu re referim la investiții externe generice, nu. Ne referim la investiții care trebuie să ducă la dezvoltare și la scoaterea oamenilor din sărăcie. Nu trebuie să pierdem din vedere care este obiectivul nostru final. și domnul Gărânț dacă am ținut seama de Brexit. Da și nu, în sensul că am discutat, am, am păstrat legătura constant cu domnul Barnier, care are o perspectivă și mai largă asupra chestiunii. Nu am ținut seama de posibilitatea în care Regatul Unit nu ar plăti angajamentele pe care și le-a luat am luat un factor de corectare în care, în urma negocierilor, Regatul Unit nu dorește să plătească anumite angajamente, într-o oarecare măsură. Dar, la fel, aceste angajamente sunt și mai solide pentru că ele sunt făcute pe bază interguvernamentală. Negocierile însă sunt în curs de desfășurare. Domnul Barnier se ocupă de ele și uh, în momentul în care avem evaluarea la jumătatea perioadei, nu este o poziție de negociere foarte bună să spunem că uh, influențăm aceste angajamente, deci deocamdată mergem înainte fără alte precizări. Iar în ceea ce privește fondul BQ, depinde cu cine vorbești. Eu în iulie am prezidat Comitetul Strategic al Fondului BQ la Bangui în prezența Ministrilor Economiei și Finanțelor și spre deosebire de alte fonduri, dumnealui el este, este membru al Comitetului Strategic al Fondului. Deci sunt prezentate autoritățile din Republica Centrafricană. Apoi, nu se întâmplă neapărat totul perfect, dar în eforturile noastre încercăm să facem cât mai bine. Avem o administrație descentralizată la fondul Becu și la fondul pentru Colombia. Iar nivelul de coordonare este destul de bun. Bineînțeles, există loc de mai bine. În ceea ce privește investițiile, cam la fel stau lucrurile. Am auzit că s-a vorbit despre ajutor public și ajutor privat. Aici vorbim despre ajutor public care trebuie să sprijină investiții private, nu ajutoare private. Noi nu dorim să ajutăm, noi dorim să ușurăm anumite investiții în așa fel încât ele să devină rentabile, nu dorim să dăm subvenții. Este vorba de anumite garanții, de acoperire adițională, în așa fel încât un investitor care are plan de afaceri și mai departe care însă nu cunoaște bine țara sau are alte piedici în cale, să poată să investească cu încredere în țara vizată și să aibă profit în urma investițiilor sale. Diploma sală. Uh, uh, uh, în ceea ce privește problema planului Marshall, reacția doamnei Mogherini este una rațională. Să nu uităm că 20 de miliarde sunt oferite de statele membre ca ajutor statelor africane. Suntem primul donator, suntem primul partener pentru importuri și extern, uh, uh, exporturi și uh, importuri. Suntem prima sursă de remitențe, deci e clar, că importanța Uniunii Europene este fără de tăgadă. Tocmai de aceea trebuie să vedem cum anume putem uh, să ne asigurăm că lucrurile funcționează mai bine, că există beneficii într-adevăr. Să nu uităm că la Valeta Domnul Juncker a spus cât se poate de clar că atunci când vine vorba despre fondul uh, fiduciar pentru Africa, lucrurile continuă să fie disproporționate. Avem contribuția din partea Uniunii Europene, dar lipsește uh, efortul statelor membre. Voi discuta cu doamna Gresle nu peste mult timp, dar e clar că statele membre trebuie să-și asume uh, responsabilitățile. Italia și Germania o fac deja, încep să crească contribuțiile, dar e nevoie de mai mult. În ceea ce privește evaluarea programelor, era, era de la sine înțeles, uh, uh, trebuiau evaluate programele, dar evaluarea a fost făcută în parteneriat cu statele beneficiare. le-am, le-am cerut statelor, membre, statelor uh, partenere să ne arate care este înțelegerea lor sau care le sunt uh, planurile lor în ceea ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare uh, durabilă. Și pornind de la planurile statelor, uh, noi uh, am venit cu partea noastră de înțelegere și am încercat să, să ajutăm respectivele state să își uh, execute aceste planuri în ceea ce privește atingerea obiectivelor durabile. Cum obținem eficiența? În primul și în primul rând aplicăm criteriile de evaluare. După aceea, când se aplică asistența bugetară? Când? Atunci când uh, se întrunesc uh, criteriile necesare. Există o serie de uh, criterii cât se poate de obiective și cât se poate de clare care trebuie să fie întrunite pentru ca asistența bugetară să fie vărsată sau nu. Deci avem aceste criterii, acest tabel de, de criterii care ne ajută și după aceea să mai, mai există și aspectul cantitativ. În ceea ce privește migrația, discuția aceasta se poartă de ceva vreme încoace și pe drept cuvânt de altfel. Uh, Există acțiunile pe termen scurt pe care le sprijinim. Ce facem? Sprijinim uh, autoritățile, uh, sprijinim lupta împotriva traficului de persoane. Ce înseamnă asta în realitate? Uh, să vă dau un exemplu. Dacă luăm ruta cent- Mediteranei centrale, ei bine, în, pe această rută, ca urmare a acțiunilor pe termen scurt, numărul de imigranți a scăzut și, de asemenea, stimulentele pentru traficanți au scăzut. Deci, iată ce am făcut. Am venit cu un sprijin pe termen uh, scurt, un, uh, un uh, sprijin oferit autorităților, dar care sprijin, bineînțeles, este monitorizat. Totul se implementează cu ajutorul delegațiilor de la fața locului. În ceea ce, ce privește fondurile alocate statelor membre, să știți că nu venim uh, de la Bruxelles cu rețete uh, deja creionate. Nu, împreună cu stații, statele beneficiar uh, stabilim ce anume este de făcut. Spre exemplu, în cazul Mali, uh, fondurile alocate acestui stat au fost deja epuizate și s-a decis, ca urmare a eficienței fondurilor deja alocate, o alocare sub suplimentară. Stabilim împreună cu autoritățile din statul beneficiar care sunt domeniile în care trebuie să acționăm. Deci vreau să vă spun asta pentru a nu crede că uh, venim cu un contract uh, pe care îl dăm la semnat autorităților statului beneficiar. Nici pe departe, se poartă un dialog, se stabilesc priorități. Noi facem sugestii, uh, beneficiarii fac de asemenea sugestii. Bineînțeles, uneori există nemulțumiri, uh, există state care, chiar dacă cer mai mulți bani, nu îi primesc. Asta pentru că noi facem evaluări, evaluări uh, transparente și purtăm discuții cu autoritățile. Deci în momentul în care vom primi documentele, vom vedea ce anume s-a tăiat uh, și ce anume s-a suplimentat în următorul, pentru următoarea perioadă. Doamna Hautala dorea să vă adreseze o întrebare. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. A trebuit să părăsesc uh, sala 15 minute, uh, timp în care noastră ați avut deja un schimb de opinii. Dar vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la atmosfera uh, dintre instituțiile europene și guvernele africane? Atmosfera în care au loc relațiile între cele două părți. Vă întreb asta pentru că, iată, nu avem încă documentul final al summitului de la Abidjan. Știu că există probleme legate de traducere, dar cine știe, poate că există și probleme politice pe care nu le cunoaștem. Știm cu toții că guvernele africane nu și-au dorit neapărat să discute, spre exemplu, despre importanța organizațiilor societății civile. Uh, eu cred că asta este o mare provocare pentru noi, pentru că pornind de la principiile și valorile care stau la baza uh, credințelor noastre, societatea civilă își are uh, rolul esențial. Oare avem ceva sau putem face ceva pentru a convinge partenerii africani de importanța pe care o acordăm noi uh, subiectului? La reuniuni anterioare, unii dintre europarlamentari, eh, dar și unii dintre parlamentarii africani au spus că fiecare trebuie să-și eh, asume responsabilitățile și eh, lecțiile n-ar trebui să fie propovăduite pur și simplu. Eu cred că noi avem misiunea de a uh, Uh, impune la nivel mondial principiul statului de drept. Uh, credeți că o putem face, măcar în anumite cazuri, uh, de parteneri africani? Și, și încă ceva. Am avut o întâlnire cu niște tineri din coasta de Fildeș, niște tineri care ajunseseră înapoi acasă după un sejur în Libia, uh, și să știți că am fost uh, oripilată să aflu că n-au niciun fel de oportunități în, starea lor de, în statul lor de origine. Chiar dacă ai o, o meserie, nu poți să lucrezi, nu-ți poți susține uh, întreține familia în, în coasta de Fildeș. Deci, pornind de la această discuție, eu consider că trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a propune de a promova creșterea economică în statele africane. Putem să-i asistăm, suntem pregătiți să-i asistăm pe africani în sensul acesta al creșterii economice. Vroiam să vă spun că mulți parlamentari africani își uh, au cerut uh, discuții în adevăratul sens al cuvântului, nu doar au discuții purtate între uh, între interlocutori care rămân baricadați în uh, propriile lor uh, tranșee și doreau uh, parlamentarii africani niște discuții în adevăratul sens al cuvântului. Să știți că, după cum vă spuneam, am fost la Abidjan, am ieșit puțin din, din capitală și n-am văzut decât uh, niște periferii sumbre și triste. Știu cât de grea este viața acolo. Încă o întrebare, domnule director, dar știu că vă grăbiți. Îmi cer scuze, domnule director, dar răspunsul dumneavoastră nu mă mulțumește deloc. De ce? Pentru că nu e același lucru când uh, Uniunea Europeană coordonează și invită un ministru uh, Uh, în uh, comparație cu crearea de către ministru a unui comitet sau unei comisii de coordonare, comisie care primește, este investită cu rolul de a supraveghea. Vreau să vă întreb cum anume se pot atinge, uh, se pot obține oferte tangibile, pentru că cele două căi nu sunt una și aceeași. Îmi cer scuze, poate nu m-am exprimat corect. Eu vă dădeam exemplu faptul că miniștrii fac parte din comitet. Era un exemplu în sensul că, iată, oferim un instrument în plus de coordonare. Dar într-adevăr, Republica Centrafricană, spre exemplu, trebuie să a, a creat un com, comitet, o comisie de genul acesta care are drept obiectiv alegerea de proiecte care mai apoi sunt oferite spre aprobare donatorilor. Deci, într-adevăr, povara până la urmă este pusă pe plan sau în, în cârca beneficiarului. Uh, Uh, ambiguitățile nu există. Dacă le-am creat, îmi cer scuze pentru asta. După aceea, în ceea ce privește uh, summitul de la Abidjan, ce pot eu să vă spun? Vă pot spune doar că, bine, și-am avut uh, posibilitatea de a participa la toate summiturile de genul acesta. Deci summitul de la Abidjan uh, reprezintă un fel de punct de turnură. Uh, această schimbare de a relațiilor uh, nu poate fi făcută așa peste noapte. La Abidjan s-au purtat niște discuții fructuoase. Întâlnirea de la Abidjan arată cât se poate declar că ne luăm în serios unii pe ceilalți și iată, efecte există, chiar și tangibile. Uh, Spre exemplu, faimoasa listă a proiectelor, o listă care ar fi trebuit să fie, ar fi trebuit să fie adoptată la summit ca anexă la declarație, n-a fost adoptată. De ce? Pentru că cele două părți, în urma discuțiilor, au ajuns la concluzia că mai rămân lucruri de făcut. Uh, statele africane doreau o listă cu proiecte la care să fie anexate niște sume. Partea europeană nu își dorea așa ceva. Deci, iată, discuțiile au generat un uh, rezultat, și anume rezultatul este acela că avem o temă care trebuie să fie în continuare discut, discutată. Dar, pe de altă parte, uh, la Abidjan s-a decis că e nevoie de un cadru, un memorandum uh, al, de înțelegere pentru re, uh, relațiile uh, noastre în domeniul securității și apărării. Și documentul acesta trebuia să fie adoptat la summit dar discuțiile au arătat că eforturile trebuie să fie, să, fie, să, să continue, dar există alte domenii în care s-a ajuns la un consens. Deci, în orice caz, la Abidjan am recunoscut uh, și unii și ceilalți că situația se schimbă, că ne aflăm într-un punct de turnură, poate că, într-adevăr, consensul n-a fost la ordinea zilei, la Abidjan, dar asta nu contează. Până la urmă, discuțiile au fost fructuoase și au fost necesare. În ceea ce privește declarația finală, las pe colegul de la SAE să dea mai multe detalii, dar cred că a fost o declarație. Da, În al doilea rând, și asta nu e un secret, a fost din partea africană o lipsă de coordonare, o dificultate de coordonare. În timp ce pe partea noastră avem statele membre, serviciul de acțiune externă, toate celelalte organizații care se pregătesc și fac anumite lucruri, în mod vizibil, situația era un mediu era, exista un mediu mult mai complex de partea cealaltă. Documentele au ajuns târziu, știți dinamica uh, între Coreper și ambasador n-a fost cea mai bună, deci au existat anumite dificultăți de coordonare, ceea ce a însemnat că uh, a fost nevoie de mai mult timp ca să ne concentrăm și să apreciem uh, lucrurile. De exemplu, problema societății civile și a tineretului. Știți, la un moment dat, părea să fie controversată, dar până la urmă nu era. Deci exista nevoia de a pune în mișcare un mediu care să fie mai prielnic uh, pentru discuții. Asta a fost o problemă la toate summiturile, pentru că mai există și, și alte două argumente. Că alegi ce îți place, nu alegi ce nu-ți place, dar întotdeauna s-a întâmplat așa. Important este că în declarație este recunoscut ceea ce s-a făcut pentru și cu societatea civilă, tineretul, autoritățile locale, etc., etc. Prin urmare, aș califica în acest sens uh, lucrurile. În ce privește uh, uh, ivorienii repatriați din Libia, E o chestiune foarte serioasă. Să ne gândim acum că după întâlnirea tripartită mm, menită să abordeze această rușine a sclaviei care se întâmplă în Libia, încercăm să facem uh, uh, să facem un efort care să acopere cât mai multe persoane și cât mai repede și să vedem unde putem să integrăm uh, acest efort lucru pe care l-am apărat întotdeauna în fața Parlamentului și am fost criticat, importanța programului nostru cu Organizația Mondială pentru Migrație și cu societatea civilă, programul de a ajuta pe cei care se întorc, voluntari, non-voluntari, din Europa, din Libia, de oriunde. Dar la un moment acești oameni ajung undeva și dacă nu începem să avem grijă de ei, asta nu va face decât să uh, facă problema mai gravă. Apoi începește coasta de filde și acolo sigur că uh, nu prea sunt oportunități. Da, știm asta. De asta încercăm să-i ajutăm și pe termen scurt și pe termen lung să aibă locuri de muncă, să creeze IMM-uri, etc., etc. Dar vreau să subliniez importanța a ceea ce facem uh, în a ne ocupa de ei atunci când ajung. Pentru că nu e vorba doar de oportunități lipsă, de lipsa oportunităților, ci și de ostilitatea comunităților, pentru că comunitățile au investit uh, în ei ca să-i trimită într-o străinătate și să aștepte după aceea bani, transferuri bancare de, de la ei. Și asta e o parte a problemei, dar acum haideți să abordăm această problemă rușinoasă în Libia a sclaviei. Bun, fenomenul nu este nou, dar trebuie să accelerăm eforturile noastre acolo. Mulțumesc, dragi colegi. Mai avem un punct uh, dedicat Libiei în această seară și vom avea Uh, trimisul uh, Uniunii la noi. Mulțumim, uh, directorul general. Știu că dumneavoastră trebuie să, să plecați, sau mai aveți timp. Rog Serviciul de Acțiune Externă, doamna Deberg, e aici? Da, da. Mă întrebam dacă ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre declarația Summitului de Africa sau să comentați și de asemenea aș vrea să vorbim și despre declarație. Haideți, vorbiți noastră întâi și după aceea, uh, dacă există cineva de la Serviciul de Acțiune Externă. Da, în ce privește, da, mulțumesc, doamnă președinte, în ce privește uh, programarea DCI și IDF, uh, așa cum a menționat directorul Jean, obiectivele acestor, acestui exercițiu făcut în comun a fost să ținem seama de evoluțiile Iertați-mă, nu, vreau doar dacă să aveți ceva de adăugat, nu să citiți o declarație, pentru că am avut deja această discuție, pentru că mai avem un punct important. Dacă nu este nimic nou de adăugat, nu e nicio problemă, nu e nevoie să avem o declarație care să explice ce am auzit deja. Scuze, doar să subliniez un lucru aș vrea, importanța dialogului care a avut loc între delegațiile din fiecare țară parteneră ca și actorii locali de dezvoltare. Începește evaluarea la jumătate de mandat a programului și faptul că rezultatele sunt foarte uh, mult uh, orientate de acest dialog cu fiecare partener. Acesta este comentariul meu în ce privește întrebarea noastră legată de documentul final al summitului. Mă tem că nu am elementele uh, care să-mi permită să răspund. Mulțumesc, înțeleg? Dacă nu e cineva de la Serviciul de Acțiune Externă, poate transmiteți această cerere și rugați să ne informeze. De vineri încercăm să o obținem și n-am reușit până acum. Am înțeles că există o declarație și vrem să o vedem și noi. Mulțumesc, dragi colegi. Putem trece mai departe, pentru că avem două puncte extrem de importante acum legate de aceeași chestiune. Punctul 8, implementarea instrumentului de cooperare pentru dezvoltare DCI și instrumentul de ajutor umanitar și Fondul European de Dezvoltare IDF. Deci, un raport de implementare privind instrumentele ne va permite să pregătim evaluarea la jumătate de mandat și ne va ajuta în pregătirea noastră pentru cadrul financiar multianual. Avem uh, vorbitori de la Concord and Royce, îl avem pe raportor Enrique Guerrero. Enrique, dorești să intervii tu sau să-i lași pe ei întâi? să-i lăsăm pe ei întâi și după aceea să-ți dăm ție cuvântul primul. Pentru că nu avem foarte mult timp, să mă întârziere și uh, am vrea să avem un dialog. Așadar, o să facem una, un raport din proprie inițiativă și sigur uh, nu trebuie să mai explic eu cât de importantă este societatea civilă aici. O salutăm pe doamna uh, Cecil Vernon în numele Concord Uh, presupun că ne va vorbi despre uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și de asemenea și doamna Inge Bris pentru Care International numele Voice. Nu știu care vrea să înceapă. Doamna Vernu, vă rog. Mulțumim pentru ocazia de a reprezenta Concord astăzi în fața Comisiei. Este o dezba- la această dezbatere extrem de importantă, pentru că nu doar ocazia de a vedea dacă instrumentele pe care le avem încă își fac treaba cu noua schimbare de paradigma, Agenda 2013, ci și să vă informez în legătură cu programarea pe următorii trei ani și să stabilim o discuție și o bază de discuție pentru viitorul cadru financiar multianual. Să încerc să văd dacă funcționează slide-urile. Nu. Ba da. Uh, voi uh, rezuma câteva dintre contribuțiile noastre legate de evaluarea la jumătate mandat a acestor instrumente, concentrându-mă pe câteva dintre subiectele cheie și sper că uh, asta vă va ajuta în dialogul structural care face parte din rolul nostru de supraveghetori am menționat că DCI și IDF uh, au fost evaluate împreună, deși unele părți IDF nu au fost uh, implementate încă, deci e prea devreme am putea trage o concluzie. Voi vorbi despre principiile cheie pentru discuțiile viitorilor instrumente. Noi am pregătit un document de poziție pe care vi-l vom putea transmite foarte curând, dar voi sublinia câteva dintre principiile cheie și din nou. Astăzi sunt aici uh, pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Știți că noi suntem o platformă de platforme, 28 de platforme naționale și uh, 260 de organizații, uh, suntem foarte mulți. Voi încerca să uh, fac o prezentare cât mai exhaustivă, dar evident sunt gata să răspund și la întrebări. Mă voi concentra mai întâi pe ce vedem uh, la DCI și EDF începește susținerea uh, uh CSO, vedem uh, o creștere a susținerii programelor de tip CSOLA, dar trebuie să avem îmbunătățiri care să recunoască uh, valoarea adăugată a acestor entități, nu doar ca actor politic, dar și uh, implementa, importantă în faza de implementare. Cum spuneam în cazul uh, uh instrumentelor de cooperare uh, pentru dezvoltare, am vrea să vedem și susținerea societății eh, civile și în alte părți a programelor eh, tematice unde eh, societatea civilă joacă un rol, organizațiile societății civile joacă un rol important. Începește programul panafrican, aici avem o contribuție foarte limitată, a fost un singur apel pentru organizațiile societății civile. Începește IDF-ul, am făcut o uh, e uh, o schemă a programelor indicative naționale actuale. Doar 60% uh, din programe includ uh, organizațiile societății civile, ceea ce încă e o îmbunătățire, dar am vrea să vedem mai multe, pentru că în acordul la Cotonou se prevăd și mai multe, se prevede o proporție și mai mare și se pune mare accent pe societatea civilă. De asemenea, cred că și în faza de implementare Uh, trebuie ca societatea civilă să fie implicată. Cred că uh, cinci țări din acord nu au prevederi specifice în legătură cu implementarea acestor organizații. Și noi am vrea să vedem peste tot că există susținere pentru organizația societății civile, mai ales pentru că uh, sunt foarte importante când e vorba de buna guvernanță. <coughs> Așadar, e foarte important ca Uniunea Europeană să sublinieze și să susțină valoarea adăugată a acestora. Începește principiul eficienței și al valorii. Ne-am referit la consultări și cred că depinde de delegația, foarte mult de delegația Uniunii Europene. Concord a făcut un uh, raport în 2016 ca să vedem cât de bine stăm la consultarea actorilor civile, ai societății civile pe teren și depinde foarte mult de delegația europeană de acolo. De exemplu, delegația Uniunii Europene. S-a menționat că Uh, a fost o discuție, o consultare pentru revizuirea la jumătate de mandat, dar din câte știm noi, foarte puține uh, delegațiile Uniunii Europene au organizat astfel de consultări. Pe programul panafrican nu s-au consultat uh, cu partenerii din societatea civilă și pentru NTSP a fost o singură consultare foarte limitată. Deci e o, limitare, e o implicare foarte limitată a societății civile în programare. În ce privește elementele uh, generale, dacă încep cu egalitatea de gen, de exemplu, este, ea a devenit mai proeminentă, s-a făcut într-adevăr un efort pentru a se asigura că este menționată și în alte programe. Problema acum este traducerea acestei intenții în finanțare. Există un buget foarte limitat, doar 5%, deci o singură linie bugetară. Cred că aici am putea să facem mai multe și dacă ne uităm la IDF, analiza pe care am făcut-o pe programul național indicativ, aproape toate menționează problemele de gen, dar numai unul intră realmente în detalii și are fonduri țintite pentru a susține egalitatea de gen și cam 18 menționează că vor face în următorii ani, dar nu s-a stabilit o dată clară, nu s-a stabilit niște indicatori clar, deci încă o dată aceste intenții trebuie traduse în programe. Am aflat mai devreme, am auzit mai devreme că va fi o suplimentare de 50 de milioane de euro, ceea ce ne-am mai pomenit și a fost și lansarea inițiativei Spotlight ONU UE în septembrie, din nou foarte binevenită pentru noi, dar am vrea mai multă claritate în legătură cu programarea acestor fonduri pentru egalitate de gen. Începește democrația, dreptul omului uh, și uh, statul de drept, e nevoie de mai multă implicare aici, pentru că țările partenere sunt menționate aici. Cum spuneam, summitul uh, la summitul UE din Africa din Abidjan, colegul nostru a fost acolo și a vrut să facă o declarație și nu ni s-a permis să luăm cuvântul la summit. Deci vreau să spun că e bine că organizațiile societății civile sunt menționate în declarații, dar nu li se dă cuvântul la summit. Așadar, mai sunt încă multe lucruri de făcut și asta se poate vedea și în programare. Se menționează foarte mult democrația, dar doar în sectoarele de dezvol- dedicate dezvoltării umane, nu în toate uh, sectoarele. Buna guvernanță, drepturile omului, democrația sunt menționate numai dacă buna guvernanță este uh, elementul pe care se concentrează sectorul respectiv. Un alt lucru se referă la problemele tinerilor. A devenit uh, un subiect care a uh, urcat în importanță pe agenda, ceea ce ne mai pomenit de asemenea, dar sunt foarte curioasă să vedem cum se va întâmpla efectiv uh, ceva în acest domeniu. Vreau să vă atrag atenția în ce privește nevoia de a avea inițiative uh, dezvoltate de tineri și implementate. Deci cum monitorizăm uh, introducerea chestiunilor legate de tineret în toate politicile și asta e o întrebare și pentru Comisie. Începește dezvoltarea umană și incluziunea socială și indicele în acest sens. Avem o imagine mixtă. Conform a, a raportului anual al Comisiei, am uh, realizat în 2015 cam 20%, în proporție de 21%. Dacă ne uităm la programele naționale indicative, nu vedem acest lucru reflectat. Dacă ne uităm la NIP-uri și încercăm să calculăm, numai 14% merg către acest reper dezvoltare umană și incluziune socială și la fel și pentru schimbări climatice. Deci ar fi foarte important, pentru că Parlamentul a susținut foarte mult acest uh, reper, să vedem cum va fi îndeplinit el de-a lungul anilor, nu doar în acest an și nu doar în 2015, ci și de-a lungul anilor. La fel și cu acțiunile legate de schimbările climatice. Și cum spuneam, această nouă paradigmă se schimbă odată cu uh, SDG-urile și trebuie să avem abordare mai deschisă, să vedem, în af- să privim în afara limitelor și asta nu se întâmplă. Uh, ideea este să aducem toate aceste instrumente și să le facem să funcționeze împreună, dar de fapt în practică vedem că abordarea izolată de tip siloz funcționează încă foarte mult. Apoi, în încheiere, atunci când vorbim despre uh, amestecurile și de implicația, implicarea fondurilor fiduciare, de amestecul de mijloace financiare și de noile mecanisme de livrare financiară, uh, Vreau să reamintesc că n-ar trebui să existe niciun fel de divertare de fonduri pe cheltuiala obiectivelor inițiale. Și sigur, oricum trebuie demonstrată valoarea adăugată clară. Deci vorbim de adiționalitate și nu de schimbarea destinației fondurilor. Aici avem întrebări în legătură cu uh, folosirea recentă a unei linii bugetare DCI uh, într-o zonă în care deja există facilități finanțate mixt și atunci ne punem întrebarea dacă era nevoie de așa ceva și dacă nu avem nevoie de niște mai multe evaluări ex și să ne asigurăm că orice este folosit pentru combinarea acestor resurse și finanțări să respecte strict standardele de sustenabilitate, de mediu, drepturile omului și dreptul la slujbe decente. Începește agenda de acțiune de la Addis Abeba, trebuie să facem mai mult pentru sectorul și cu sectorul privat, dar trebuie să spun că nu e doar vorba de obiectul uh, uh cooperării pentru dezvoltare. Se poate folosi instrumentul numai dacă acest program are drept obiectiv cheie eradicarea sărăciei și ca societate civilă am vrea să avem o angajare strategică de la gândirea Uh, proiectului până la implementare și monitorizare, să nu uităm de, niciodată de nevoile oamenilor atunci când creăm aceste programe. Dacă ne uităm la fondurile fiduciare, mai specific, de la adoptarea legislației, avem cam 5 fonduri fiduciare, un rezultat destul de impresionant și, din nou, înțelegem că uh, migrația, de exemplu, este un subiect foarte important, dar în același timp am vrea să uh, ne asigurăm că avem niște principii de salvgardare uh, în legătură cu aceste fonduri financiare. În primul rând că obiectivele nu trebuie să fie legate de agenda politică internă a Uniunii Europene, ci să meargă pe dezvoltare, lupta cu sărăcia, educația. Să nu uităm că avem o abordare pe termen lung, e deja existentă în programele de dezvoltare și aceste fonduri fiduciare trebuie să vină cu valoare adăugată, nu să dubleze niște acțiuni pe care le avem deja și în fine, și asta cred că deja s-a discutat aici, lipsa de transparență a procesului ori când aceste fonduri au fost create, ori în faza de monitorizare și de implementare. Sunt și instrumente care pot fi foarte flexibile, dar termenele limite sunt extrem de eh, strânse și nu, nu vorbim de aceleași perioadă dacă am avea o propunere COFAR normală. Ah, Așadar, uh, pe scurt, uh, legat de revizuirea la jumătate de mandat și vedeți că am uh, învățat și niște lecții și dacă mai permiteți două minute, aș vrea să mă refer la principiile cheie pe măsură ce trecem la următorul cadru financiar multianual. Acestea le veți găsi într-un document de poziție mai lung pe care îl vom împărtăși foarte curând. Principalul mesaj pe care vrem să vi-l transmitem astăzi este că atunci când vă duceți la următoarele instrumente de cooperare sau nu știu câte vor fi, uh, interoperabilitatea uh, bugetelor este cheie. Aceste instrumente ar trebui să se bazeze pe obiective pe termen lung, pe angajamentele internaționale Uniunii Europene și așa mai departe și uh, scopurile politicii de dezvoltare sustenabilă sunt un aspect cheie. Vrem din nou să ridicăm problema instrumentalizării ajutorului. Vrem să ne asigurăm că există o diferență clară între ce este eligibil pentru dezvoltare, să se refere numai la dezvoltare și alte instrumente să nu uh, fie uh, țintite cu alte scopuri. Avem acest instrument al supravegherii Parlamentului European, al puterii legislative, începește finanțarea sigur, am vrea să avem o creștere a finanțării sau măcar să se mențină nivelul actual și cu siguranță susținem o creștere a bugetului. Ce privește obiectivele colective, aici vedem unele progrese care trebuie făcute și vedem că Uh, aceste țări în curs de dezvoltare, care sunt cele mai fragile, ar trebui să fie și ținta pe care să se concentreze finanțarea uh, mai multor obiective de la Addis Abeba. Uh, în ce privește EDF-ul, cred că ar trebui să avem precondiții ca să ne asigurăm că salvăm principiile cheie, să nu scade bugetul, protejarea resurselor și uh, principiul co-managementului și al programării pe termen lung și când vine vorba de acela principiu, am vrea să vedem în continuare sistemul de benchmarking pe care îl avem, dezvoltare umană, incluziune socială, luptă cu schimbările climatice și egalitate de gen. Deci nu numai mainstreaming de gen, ci și acțiuni țintite de gen. Societatea civilă, cum spuneam, ar trebui să fie menționată și implicată în toate programele și diferențierile ar trebui să fie bazate pe dezvoltare umană, dezvoltare sustenabilă și, cum spuneam, RDC-ul ar trebui să aibă fonduri dedicate și programare comună, de asemenea cu implicarea a statelor membre. Și una dintre întrebările, chestiunile flexibilitate față de flexi, predictibilitate sunt uh, foarte importante. Vom avea ocazie să vorbim despre viitoarele programe. Acum vorbim despre implementarea programului existent. Deci haideți să nu ne batem capul prea mult cu viitor, viitorul, să discutăm despre actualul program. Poate când vom avea discuția despre programul viitor, vom putea discuta despre acest subiect și vom vedea atunci cum stau lucrurile. Bun, acum să trecem la intervențiile eurodeputaților. Adică mai întâi doamna de la Voice, Bris, care reprezintă organizațiile umanitare, mai întâi, îmi cer scuze. Mulțumesc pentru invitația de a mă adresa dumneavoastră în numele organizației Voice. Câteva informații de background. Instrumentul european în ceea ce privește drepturile omului se bazează pe tratatul de la Lisabona. Citez faptul că acțiunile umanitare vor fi întreprinse respectându-se principiul principiile imparțialității, neutralității și nediscriminării conform dreptului internațional. Aici ni s-a cerut să descriem trei elemente, să vorbim despre performanța acestui instrument și despre domeniul aplicare și despre cum ar putea fi îmbunătățit. Să începem cu primul element. Cum a performat acest instrument privind ajutorul umanitar? Există de multe ori tendința de a analiza ce nu funcționează, de ce inovări e nevoie și uh, nu reușim să vedem exact ce, este, ce funcționează bine și ce merită păstrat. Instrumentul este foarte dedicat dreptului internațional în ceea ce privește drepturile omului și analizează de asemenea nevoile specifice. Influențează de asemenea sau încearcă să influențeze acele state care are decizii părtinitoare. Instrumentul trebuie să fie independent și în următorul CFM. Cheltuirea se bazează pe un cadru de politici foarte clar. Am avut recent un eveniment pe această temă, chiar în această sală, cred. Consensul european este un punct de referință comun pentru munca umanitară pe teren – nu doar în documente bi birocratice. Și trebuie să continuăm să livrăm rezultate în această bază. După am spus domnul Guerrero Salomon, ajutorul umanitar european nu reprezintă <coughs> Adică trebuie să continuăm să avem abordarea în care ne implicăm, dar nu foarte mult. Deci in, but out este acest principiu. Politicile europene au o valoare adăugată foarte clară. Un alt aspect important este rețeaua globală de experți pe teren. Noi, ca parteneri, putem căuta soluții alături de ei în rețeaua ECO, iar acest lucru reprezintă un dialog deschis, un parteneriat foarte rar întâlnit. Avem experți pe teren, dar și aici la Bruxelles pe care ne bazăm. Este o trăsătură unică. Nu în ultimul rând, instrumentul umanitar este mai flexibil decât multe alte instrumente. El se poate adapta repede situațiilor de criză. De ce? Pentru că am dorit să menținem excepții pentru ajutorul umanitar în regulamentul financiar. În ceea ce privește flexibilitatea, Comisia și Parlamentul sunt foarte interesate de acest lucru. Noi avem nevoie de flexibilitate pentru operațiuni, flexibilitatea de a ajunge la oameni pe teren, în așa fel încât să ajungem la populațiile care au nevoie de noi. Nu sprijinim mai multă flexibilitate pentru a schimba prioritățile schimbătoare la nivel european. Deci Parlamentul trebuie să continue să se întrebe flexibilitate pentru ce și pentru cine. După toate aceste vești foarte frumoase, să trecem la chestiunile care pot fi îmbunătățite. Regiunea MENA este adică acordă, primește mai multă atenție în detrimentul celorlalte regiuni, mai ales Siria și zona învecinată. Sunt anumite state membre care au alocat fonduri pentru Turcia și astfel s-a ajuns la un dezechilibru între zona MENA și, de exemplu, Africa. Noi ce propunem în acest context? Pentru că oamenii chiar se întreabă dacă ECO încă mai funcționează. Dorim ca un procentaj mai mare din fondurile ECO să fie alocate crizelor uitate. Este mult mai puțin probabil ca statele membre să vină cu plăți pentru aceste crize uitate și există un avantaj comparativ mai mare dacă se implică ECO. Iar în rest avem nevoie de finanțare multianuală, iar acest lucru se recunoaște în mai multe locuri, în mai multe foruri. Există însă probleme la ONU în ceea ce privește respectarea acestui angajament. Aici dorim să avem o planificare pe 3 ani cu finanțare anuală și e nevoie de ajustări dacă se schimbă riscul, dacă se schimbă situația, dacă apar noi riscuri. Există exemple în care acest lucru funcționează, deci ar trebui să funcționeze și aici. E nevoie de o mai mare răspundere pentru donator. Eficiența, în mod clar, este eficientă, pentru că există nevoi umanitare foarte mari, iar contribu contribuabilul trebuie să știe pe ce se dau banii săi. Însă aici se vorbește despre transparență, despre asigurarea cum că banii contribuabilului sunt bine cheltuiți. Acest lucru însă nu trebuie să aibă prioritate în fața lucrurilor care chiar contează, adică sprijinirea reală, efectivă a populațiilor pe acolo. Este vorba despre viață și moarte, despre demnitatea oamenilor. Însă există un dezechilibru aici. Olanda însă ne dă exemple, de, exemple mai bune despre cum poate fi pus în aplicare marea înțelegere. Se armonizează regulile și regulamentele care se aplică partenerilor din domeniul umanitar – Comisia și statele membre s-au angajat să facă acest lucru de mai multe ori, iar regulamentul financiar revizuit, propunerea de regulament, chiar conține anumite prevederi în acest sens. Un ultim aspect pe care dorim să ne concentrăm este următorul. E nevoie de modificări în regulament. Regulamentul privind uh, acțiunile umanitare este din 1996. Este unul dintre cele mai vechi regulamente de la Comisie. Singurul motiv pentru care să îl schimbăm ar fi acela că nu poate să își îndeplinească obiectivele, dar este încă adaptat pentru obiectivele pe care își le propune. Se Organizațiile din societatea civilă pot folosi acest regulament ca să își desfășoare activitatea. Noi salutăm sprijinul Parlamentului European, dorim ca îmbunătățirile menționate să se facă, dar fără să se redeschidă o, și să se facă o revizuire completă a regulamentului. Deci aș dori să insistăm pe câteva elemente. Să menținem în următorul CFM un instrument umanitar separat și bugetul să fie aliniat ambițiilor Uniunii Europene. În al doilea rând, să ne sprijiniți în această a doua rundă de negocieri cu privire la argumentul financiar, în așa fel încât excepțiile pentru ajutorul umanitar să fie menținute. Și în al treilea rând, în timpul consultărilor pentru următorul uh, parteneriat, uh, acord de parteneriat, să se țină seama de recomandările noastre și ele să fie puse în aplicare. Mulțumesc! Very much. I'm going to uh, ask Enrique Guerrero to take the Mulțumesc, aș dori să-i dau cuvântul lui Enrique Guerrero, apoi domnul Schaffhauser dorea să adreseze o întrebare, dar va trebui să ne mișcăm rapid pentru că urmează și punctul cu privire la Libia. În orice caz, stimați colegi, este doar prima oară când discutăm despre acest lucru. Vom reveni asupra subiectului când își va fi scris și Enrique raportul. Oricum, discuția de astăzi nu trebuie să fie foarte uh, îndelungată. Enrique, da, mulțumesc. Înainte să trec la detalii, vreau să spun că e nevoie să ținem seama de trei comentarii generale. În primul rând, așa cum scrie și în ordinea de zi, această dezbatere are loc fără niciun fel de document. Doar recent Comisia DEVE a hotărât să redacteze un raport privind punerea în aplicare a acestor trei instrumente. și chiar și mai recent mi s-a atribuit uh, redactarea acestui raport. În al doilea rând, să nu uităm cele spuse de domnul Manservisi. Manservisi. În mai 2018, Comisia va prezenta propunerile sale pentru noul cadru financiar multianual, iar în noul CFM există diverse instrumente După ce face comisia această prezentare, va fi un răstimp foarte îndelungat în care comisia DEVE va putea să se exprime cu privire la propunerile Comisiei Europene. În orice caz, în cel mai fericit caz, și aici glumesc, aprobarea CFM ar avea loc în mod paralel cu ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Asta înseamnă primăvara lui 2019. aprobarea finală a CFM-ului probabil va avea loc de, în timpul mandatului noului Parlament. Și atunci trebuie să ținem seama că vom avea foarte mult timp să ne gândim și să adoptăm o poziție vis-a-vis -vis de viitor. Și în al treilea rând, în al treilea comentariu general, este că acest raport este un raport privind punerea în aplicare E vorba de execuția obiectivelor, priorităților, propunerilor descrise în diversele instrumente în momentul în care au fost acestea aprobate. Conform regulilor Parlamentului, această evaluare a Comisiei de SVDV trebuie să se facă printr-un uh, raport din proprie inițiativă. Toate rapoartele privind punerea în aplicare făcute până în prezent s-au făcut în baza unor propuneri legislative. S-a analizat felul în care a fost, uh, au fost transpuse în legislațiile naționale obligațiile agreate la nivel european. Dacă analizăm legislatura 2009-2014, s-au aprobat 23 de rapoarte prin punere aplicare și toate acestea au trebuit să se concentreze pe un document legislativ. Nici unul nu s-a referit la chestiunile care țin de Comisia DEVE sau de Comisia AFET. Deci este pentru prima oară când ne concentrăm pe acest tip de dosar. Așadar, evaluarea trebuie să se bazeze pe probe clare, pe fapte, pe date, pe informații, pe elemente care ne vor permite să vedem în ce măsură îndeplinim priori prioritățile, obiectivele, criteriile adoptate în momentul în care s-au uh, agreat aceste instrumente. Evaluarea noastră trebuie să ne permită să, facem, să emitem câteva judecăți. În primul rând, cum au funcționat, care au fost punctele forte și care au fost punctele slabe ale acestor instrumente. Apoi, ce învățăminte putem trage din această evaluare, în așa fel încât să putem veni cu propuneri pentru viitor, și apoi cum să ne asigurăm că învățăm cu adevărat din aceste lecții ca să ne atingem mai bine obiectivele fundamentale. La Comisia DEVE avem o problemă cu termenele și vreau să le transmit un mesaj tuturor membrilor și tuturor raportorilor din Umbra. Vreau să le spun în ce calendar ne mișcăm noi aici. Am fi putut să adoptăm decizia de a redacta raportul după ce uh, ar fi prezentat comisia propunerea sa în luna mai, la anul. Dar nu ar fi fost o idee bună pentru că din raportul nostru trebuie să retragem anumite înv- învățăminte care să aibă un impact asupra deciziei comisiei în momentul în care vine aceasta cu documentul său în mai 2018. Nu ar fi fost o idee bună nici pentru că Comisia AFET pentru afaceri externe, la rândul său, va redacta un raport din proprie inițiativă și ar fi fost absurd ca ei să facă acest lucru înainte de prezentarea propunerilor um, Comisiei Europene, iar noi să facem raportul nostru după aceea. De aceea trebuie să ne asumăm faptul de a scrie raportul înainte de luna mai. Asta înseamnă că noi trebuie să ne adoptăm poziția în luna aprilie. Iar asta înseamnă că eu sunt obligat ca până la luna ianu- în luna ianuarie să vin cu un document care apoi să fie tradus în diversele limbi oficiale. Iată deci care este calendarul nostru destul de strâns. În acest sens, i-am cerut unității uh, Serviciului uh, Parlamentului European pentru Cercetare să ne pună la dispoziție evaluări care s-au făcut deja. De exemplu, cele la care s-a referit domnul Manservisi. Și de asemenea am cerut uh, o evaluare în ceea ce privește instrumentul umanitar. Nu există o evaluare din partea Comisiei în acest sens. În orice caz, e nevoie de documente precum cele prezentate de Concord și de Voice. În rezumat, aș dori să spun că e nevoie de o evaluare a funcționării celor trei instrumente. Trebuie să vedem în ce măsură au plus valoare, au adus plus valoare. În ce măsură a funcționat în mod eficient politica de cooperare, în mod uh, sustenabil chiar? În ce măsură a fost acordat ajutorul umanitar în conformitate cu instrumentul? În ce măsură s-a putut influența crizele? Și apoi este în mâna noastră a tuturor să venim cu propuneri generale, generale subliniez, pentru Comisie, în așa fel încât Comisia Europeană să țină seama de propunerile noastre înainte să vină cu propriul său document privind CFM-ul în mai 2018. Deve deja și-a exprimat pozițiile cu privire la aceste chestiuni generale de mai multe ori. Prin urmare, aici e vorba de a repeta într-o oarecare măsură toate aspectele uh, pe care am dat dovadă de unitate înainte. Vreau să subliniez faptul că avem un calendar foarte strict. E nevoie să avem un raport care să iasă înainte de luna mai. Acest lucru nu înseamnă că deve nu va putea să se mai exprime după mai. Pentru că, în orice caz, negocierile CFM vor dura cel puțin un an. Deci vom avea timp suficient la dispoziție ca să ne poziționăm și mai bine. Deci nu dorim să includem în acest raport chiar toate pozițiile noastre. Nu, în linii generale vom exprima care sunt preferințele noastre fundamentale. Dorim să apărăm politica de cooperare și politica umanitară în contextul strategiei Comisiei Europene și a Uniunii Europene per total pentru următorii șapte ani. I mean, yeah, we'll, have another... Mulțumesc. Odată ce vor apărea noile programe, le vom analiza în detaliu. Cu siguranță, da, ai dreptate, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a influența negocierile privind viitorul CFM. Domnul Schaffhauser cred că are o întrebare, dar stimați colegi, să nu uităm că va trebui să vorbim despre Libia și avem un invitat special alături de noi. De aceea, domnule uh, Schaffhauser, vă întreb dacă e musai să puneți întrebarea. Da, pornind de la cele pe care le-am auzit, Știți bine, mie îmi plac uh, ONG-urile tare mult, dar um, îmi pun și o serie de întrebări. Transparență, trasabilitate a fondurilor de investiții, toate bune și frumoase, dar trasabilitate și transparență și în ceea ce privește uh, politica de gen și emanciparea femeilor și în ceea ce privește obiectivele politice mi-aș dori transparență și trasabilitate, pentru că am văzut o, o mulțime de uh, state fără autorități care totuși uh, beneficiază de ajutor. Voi fi foarte subțint, uh, doamna În Tot în uh, Republica centrafricană, jumătate din armată era formată din uh, bărbați, jumătate din femei, dar uh, soldații aceștia nu aveau arme. În același timp, uh, armata ruandeză era formată doar din bărbați, dar de data aceasta bărbați foarte bine echipați. Să nu uităm că fără stat nu se poate întâmpla nimic. Fără un stat, în adevăratul sens al cuvântului, ONG-urile încearcă să înlocuiască pe alocuri statul. Ei bine, așa ceva este inacceptabil. Statul este fundamental pentru Africa și trebuie să-l uh, reconstruim. Vă mulțumesc, voi ține cont de comentariile noastre, nu trebuie să mai uh, avem uh, răspunsuri. Știu că DGDFCO este prezent dar vă rog frumos să fiți foarte subcinți. Vom avea, vom avea un raport peste câteva luni, deci vă rog uh, într-un minut, nu mai mult, să comentați eventual cele auzite. Domnul Cordero de la DGDEFCO. Mulțumesc, doamnă președinte. N-am nimic de adăugat în momentul acesta. Vreau doar să spun că după cum uh, spusese deja directorul meu general, în ceea ce privește punerea în aplicare a viitoarelor uh, uh, programe, am fost foarte încântați de a, implicarea organizației civile în ceea ce privește evaluarea instrumentelor și eficienței instrumentelor. Raportul va fi publicat la finele anului acestuia. Vom fi analizat absolut uh, totul, tot ceea ce e legat de ICD și de EDF. Vă mulțumesc de raportul acesta, chiar avem nevoie. Și acum domnul Chimeli, dacă vrea să adauge ceva. Da, doamnă, doamnă președinte, în ceea ce privește ajutorul umanitar, în ceea ce privește baza de informații pe care se va, baz, se va fundamenta raportul dumneavoastră, să știți că în momentul de față niște evaluatori independenți evaluează eficiența ajutorului uh, umanitar european se prea poate, sau conform calendarului, raportul acesta ar trebui să fie publicat până la finele lunii ianu- ianuarie anului viitor. Sperăm că acest instrument vă va, sau acest raport vă va servi și dumneavoastră. Mulțumim! Vă mulțumim pentru faptul că ați fost atât de subțin și pentru dialogul pe care îl purtați permanent cu noi. Nu cred că mai există întrebări pentru cei doi invitați ai noștri. De aceea vreau să vă mulțumesc mult pentru prezență. Cu siguranță temele acestea ne vor uh, Uh, bântui în următoarele 18 luni, deci uh, sperăm că veți sta în continuare la dispoziția noastră. Și acesta fiind spusă, punctul 8 pe ordinea de zi se încheie. Okay, colleagues, we're going to move now to... Stimați colegi, trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este o temă foarte importantă, condițiile um- umanitare din Libia. Subiectul acesta a fost discutat săptămâna trecută la Abidjan, la summitul UE-Africa. Uh, Îl avem alături de noi pe domnul Coșetel, trimis special al UNHCR pentru ruta central-mediteraneană. Domnule Coșetel, să știți că ne-am întâlnit cu unii tineri care au fost repatriați din Libia în coasta de Fildeș și acești uh, tineri ne-au spus povești uh, oribile despre ce li s-a întâmplat în, uh, în Libia și despre oportunitățile care îi așteaptă în coasta de Fildeș. Vă mulțumim foarte mult, domnule Coșetel, pentru că ați venit alături de noi astăzi. Vom avea și noi un raport, raportul lui uh, Cecil, pe tema BBC și CNN și uh, a materialelor video care ne-au șocat pe toți. Au existat uh, o serie de, dele, dele, declarații făcute de reprezentanții ai ONU, conform cărora implicarea Uniunii Europene nu a dus la ameliorarea situației migranților. Deci haideți să vedem din partea dumneavoastră cum ne descurcam în Libia. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor! Nu voi putea acoperi, acoperi toate aspectele situației umanitare din Libia în uh, prezentarea mea scurtă, dar vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată de a mă alătura dumneavoastră astăzi și vă mulțumesc pentru ajutorul pe care îl oferiți Comisiei Europene și organizațiilor umanitare. În Libia există migranți și refugiați. Există statistici pe care nu trebuie să le uităm. Adeseori uh, avem impresia că toți cei care ajung în Libia vor să vină în Europa. Nu, conform uh, statisticilor, 64% dintre cei care ajung în Libia vor rămâne acolo. Libia a atras întotdeauna migranți care și-au găsit locuri de muncă acolo. Câți străini se află în Libia, nu știu. Uniunea Africană vorbește despre 700 de mii de oameni, alții vorbesc despre un milion. Organizația internațională pentru migranți vorbește despre 300 de mii dar numărul de refer- uh, refugiați este de 43 de mii din Siria, Irak, Pakistan, din unele state est-africane, Eritrea, Somale, uh, Somalia, Sudanul și Etiopia. Libia nu a ratificat convenția din 58 uh, din 1959 uh, cu privire la refugiați, a ratificat-o pe cea din anii 60 dar uh, susține că nu o poate aplica sau nu poate aplica litera convenției respective. Astăzi ne confruntăm cu două situații dificile. Să nu uităm pe libieni. Libienii uh, există în continuare vreo jumătate de milioane uh, de jumătate de milion de libieni care au fost strămutați în interiorul granițelor libiene. Oamenii aceștia au nevoie de ajutorul nostru, trebuie să-i ajutăm acolo unde se află pentru a le oferi posibilitatea de a se întoarce întoarce la domiciliile uh, pe care le ocupau înainte de uh, începerea uh, conflictului. În afară de cei 43.000 de mii de refugiați care trăiesc în, centra, în centrele de, de detenție, Există cel puțin alte 2000 de refugiați aflați în uh, centre de uh, refugiați uh, gestionate de autorități pe care nu le recunoaștem și mai există și mm, refugiați care se află în mâinile traficanților. Dacă vorbim despre centre de detenție, acestea se află atât se află pe întregul teritoriu libian, nimeni nu le cunoaște numărul. Trebuie să vă gândiți de asemenea la faptul că printre cei care ajung în Libia și după aceea continuă drumul spre Europa, există percepția că toată lumea este imigrant economic. Dar iarăși statisticile, 74% din uh, cetățenii din estul Africii care ajung în Libia și mai apoi trec în Europa primesc o oareșcare uh, formă de product, uh, protecție în Europa. Când vine vorba însă despre migranții care vin din vestul uh, Africii, să știți că procentul de asistați este de doar 24%. Deci uh, nu uh, toată lumea primește protecție internațională în, în Europa. Situația în care acționăm în Libia este una dificilă. Știu că uneori instituțiile europene sunt acuzate uh, de, uh, pentru susținerea pe care o acordă guvernului de, de um, um, tranziție de acolo. Dar nu avem de ales. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajuta la salvarea viețelor. Să știți că și noi avem uh, dileme mo- morale. Când mergi într-un centru de detenție din uh, Libia, să știți că nu e ușor. Ai, uh, ești înconjurat de bodyguards, de autorități, nu poți uh, discuta cu oamenii de acolo să prea poate ca întrebarea pe care o pui tu să fie cea greșită, răspunsurile să fie mai apoi să fie mai apoi pedepsite și se prea poate ca misiunile noastre să nu mai aibă acces la respectivele centre de detenție. Deci, și pe de altă parte, oamenii refugiații ne spun că orice fel de formă de ajutor este salutară. Deci, iată, Libia nu e un loc ușor pentru sau nu ne permite să acționăm uh, într-o manieră facilă. Există o grămadă de co- considerente care trebuie să fie luate în considerare. Dar să știți că facem pași înainte. Guvernul național a, Uh, acceptat crearea de centre de tranzit în uh, Tripoli, Tripoli uh, oamenii eliberați din detenție ar putea ajunge în aceste centre și alături de ONG-uri le-am putea acolo oferi asistență minimum înainte de evacuare. Doar Nigerul însă a acceptat evacuarea până în momentul de față. Nigerul pe acceptă preluarea de refugiați din Libia, nu e vorba despre cetățeni libieni, ci refugiați. Un grup a fost trimis în Nigeria cu trei săptămâni în urmă și pe 19 decembrie vom avea o nouă tranșă. Dar să știți că e dificil. De fiecare dată trebuie să purtăm negocieri cu o grămadă de oameni pentru a le permite oamenilor, refugiaților să iasă din centrele de detenție și uh, pentru a le permite să, să, să părăsească Libia. Așa cum am făcut și la Abidjan, vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a accelera transferul de oameni din Libia, dar să știți că când vine vorba de refugiați, ne ocupăm doar de sirieni, irachieni, palestieni, somalezi, eritreeni, etiopieni, dacă e vorba despre homosexuali, și uh, sudanezi, dacă sunt din Darfur. Orice alți uh, refugiați, precum cei uh, care provin din Mali sau din Nigeria sau din Republica Centrafricană, să știți că oamenii aceștia nu pot fi ajutați de către noi. Prin urmare, le, uh, așteptăm din partea uh, OIM să identifice pe oamenii aceștia și uh, să ne ofere asistența uh, să le ofere asistența de care au nevoie. Bineînțeles că nu ne dorim ca oamenii aceștia să se întoarcă în țările lor și să sufere din pricina încălcării drepturilor lor. Noi înțelegem că oamenii aceștia au nevoie de ajutor, dar uh, de asemenea responsabilitățile trebuie să fie partajate. Noi cerem tuturor uh, statelor membre și de asemenea statelor uh, terțe să dea dovadă de solidaritate vis-a-vis -vis de Niger, pentru că evacuarea uh, către Niger poate funcționa doar atâta timp cât există solidaritate. Oamenii nu pot rămâne în Niger pentru totdeauna. Le-am promis autorităților din Niger că vom reloca majoritatea oamenilor pe care i-am trimis în Niger. N-am văzut uh, prea multă uh, solidaritate cu Italia, dar sperăm că măcar uh, față de Niger vom reuși să dăm dovadă de solidaritate, astfel încât mecanismul acesta de evacuare să funcționeze. Două niveluri de provocări cu care ne confruntăm. Ați auzit deja Există dificultăți legate de, de salvările pe, pe mare. Oamenii sunt uh, scoși din bărți, bărci pe coastele libiene, dar îi putem ajuta repede uh, sau îi putem uh, ajuta doar dacă acționăm rapid cu OIM. Pentru că dacă îi pierdem, să știți că uh, îi, îi pierdem, îi pierdem oamenii aceștia Uh, dispar în diferitele centre de detenție. Și adeseori, uh, în cazul în care scapă din centrele de detenție, oamenii aceștia uh, încearcă din nou să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene și uneori reu reușesc să ajungă în Italia. La ultima, la ultima, la ultima ședință a Consiliului de Securitate al ONU s-a vorbit de altfel despre eventualele relații dintre autoritățile libiene și traficanți. Și iată, prezența acestor refugiați pe teritoriul Uniunii Europene uh, dovedește într-o oarecare măsură această supoziție. După aceea, centrele de detenție, nu știu în ce măsură le putem încheia, să închid într-o zi, să, de, să deschid a doua zi. Uh, după aceea salutăm, bineînțeles, unda de șoc care a, s-a propagat printre cetățenii europeni odată cu vizualizarea materialelor CNN. Era vorba despre materiale legate de sclavagismul la care sunt uh, expuși refugiații. Dar să știți că imaginile acestea nu sunt noi uh, și nu se rezumă la, la Libia. Uh, am văzut asta și în timpul uh, erei Gaddafi uh, și uh, în alte zone, din păcate, nu este o veste nouă și ce putem să facem pentru a ajuta pe acești oameni? Sincer, nu multe. Dar sperăm că comunitatea internațională va uh, susține revizuirea acordului de pace uh, libian. Doar astfel am putea avea principiul, un principiu funcțional al uh, statului de drept în, uh, în Libia. E important ca impunitatea traficanților să rămână de domeniul trecutului, dar asta s-ar putea obține doar prin susținerea unei tranziții solide. Vă mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră vorbeați despre OIM, despre UNHCR și despre împărtăș- sau partajarea responsabilităților. Vreau să vă întreb cine de ce se ocupă. După aceea ați vorbit despre relocările spre Niger. Ce vreți de fapt să spuneți? Vreți să spuneți că statele europene ar trebui să preia oameni din centrele de detenție? Asta la concluzia asta s-a ajuns la Abidjan și după aceea vom, vom da co colegilor cu cuvântul. Vă mulțumesc. Uh, OIM va repatria cetățenii care uh, voluntar doresc să se întoarcă în țările lor de origine. Asta se întâmplă de un an de zile încoace. Și noi contribuim, uh, contribuim la asta, încercăm să le permitem celor care doresc să se întoarcă acasă să o facă în siguranță și demnitate. Uh, Uh, poate că documentul CNN a trezit conștiința unora dintre statele africane care până în momentul de față nu prea încercau să afle mai multe despre cetățenii lor aflați în Libia. Poate că e un pas în direcția cea bună. UNHCR are grijă de refugiați, adică persoane pe care le-am uh, catalogat drept refugiate sau potențial refugiate. Guvernul de tranziție din uh, Libia nu dorește însă să relocăm direct din Libia spre alte state uh, Uh, state europene, uh, autoritățile libiene se tem că asta ar crește atractivitatea Libiei pentru refugiați și tocmai de aceea, într-o primă fază, evacuăm oamenii în Niger și mai apoi de acolo îi, uh, îi relocăm în alte țări. Asta este diviziunea muncii. Uh, Uh, zona gri este reprezentată de naționalitățile care nu pot fi ajutate de către UNHCR. Spre exemplu, în cazul nigerienilor, în cazul uh, celor din Mali, considerăm că există cetățeni care nu pot fi uh, trimiși acasă și de aceea nu ne-am dori să fie incluși în acest proces de, de repatriere. Vrem să aflăm de ce oamenii au plecat de acasă într-o primă fază pentru a le oferi asistența de care au nevoie. Vă mulțumesc foarte mult și acum avem o serie de colegi care s-au înscris la cuvânt. Unii dintre ei au întâlnit pe cei care au fost repatriați și cred că repatrierea aceasta n-a fost chiar atât de fo- uh, voluntară pe cât s-a spus. Îi dăm cuvântul domnului Ghereu Rosaleom și după aceea celorlaltor colegi. Mulțumesc foarte pe scurt. Știu că sunt mulți colegi care doresc să ia cuvântul. Apoi, o parte din lucrurile pe care doream să le spun deja au, și-au primit răspunsul în intervenția domnului invitat. Noi, în Uniunea Europeană, când răspundem la crize umanitare, de obicei avem uh, o perspectivă mult mai clară ce trebuie făcut. Dar acum avem de-a face cu crize care sunt crize umanitare și apoi anumite țări europene consideră că aceste crize sunt probleme și pentru Uniunea Europeană. Este cazul Libiei. În aceste cazuri, poziția Uniunii Europene de multe ori este mai puțin uh, utilă. Aș dori să vă întreb ce s-a întâmplat cu propunerea de la Abidjan cum că anumite țări, printre care Franța, vor aloca anumite mijloace aeriene de transport pentru a ajuta transportul la aproximativ 3.000 de persoane care erau vândute ca, în sclavagism în Libia. Și aș dori să vă întreb dacă există anumite facilități pentru copiii refugiaților, în așa fel încât aceștia să beneficieze de un fel sau altul de educație, de învățământ în Libia. Vă mulțumesc. Um, thank you. we'll take a series of questions. Um, first... Mulțumesc că vom avea câteva întrebări. Mai întâi Barbara, Spinelli. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș vrea să spun că susțin multe lucruri care s-au spus deja aici de către domnul doctor Costel și în special ce a spus în legătură cu faptul că înregistrarea care a fost transmisă pe CNN nu ne spune de fapt nimic nou. Avem un raport uh, din decembrie anul, din decembrie anul trecut, UNED, uh, în care Libia era declarată o țară nesigură și în aprilie anul acesta un raport uh, ONU în care se spunea că unii migranți sunt vânduți ca sclavi. Așadar, uh, uh, și se recomanda și recomand și eu ideea ca Libia în continuare să fie considerată o țară în sigur. Apoi, mai am o întrebare uh, legată de Abidjan, operațiunea Abidjan. Ce înseamnă uh, operațiunea de extremă urgență lansată uh, de președintele Macron cu mijloace militare și polițienești și cum se poate dezvolta astfel de operațiune, dat fiind că s a menționat că există uh, lagăre, uh, tabere care sunt complet scăpate sub control și necunoscute. Un alt lucru care mă preocupă foarte mult, ce proceduri vor fi aplicate aici și ce garanții vom avea? Președintele Macron a spus la Abidjan, la conferința de presă, că întoarcere vor fi numai uh, voluntare. În prima zi Burkina Faso a vorbit de repatrieri fără să specifice că ar fi vorba de repatrieri voluntare, deci ar putea să fie și repatrieri forțate. Deci există o ambiguitate foarte mare în legătură cu aceste chestiuni și aș vrea să am opinia noastră în legătură cu acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, Judith Sargentini, a fost acolo, s-a întâlnit cu oameni, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Claire. Mulțumesc, domnule Cocușel putem să ne întoarcem la acest acord între eh, Națiunile Unite, Uniunea Europeană și în care și Organizația Internațională a Migrației a jucat un rol important în repatrierea oamenilor. V-ați referit la el, dar vreau să obțin mai multă claritate în legătură cu eh, modul în care acești oameni sunt eh, evaluați, cum se face screening-ul, pentru că Uh, e un, un, uh, o imagine că peste 150.000 de oameni trebuie să fie repatriați din Libia înainte de Crăciun și ce am înțeles eu este că pentru că Uniunea Africană e implicată, e mai ușor să ai acces la ambasade și la informațiile pe care le au acestea în legătură cu proprii cetățeni, dar să ceri uh, informații de la ambasade riscant când e vorba de refugiați. Așadar, uh, Există o înțelegere între noastră și Organizația Internațională a Muncii că înainte de repatriere acești oameni, și nu vorbesc neapărat de sirieni, palestinieni sau irachieni, ci toți ceilalți din Africa subsahariană, uh, sunt mulți etiopieni și mulți din Eritrea, să se facă un screening intern ca să vedem că nu vorbim de refugiați politici. Aș vrea să înțeleg cum se face asta. Un alt lucru despre care vorbiți, acele centre care nu sunt controlate, acele tabere care nu sunt controlate de stat, de guvern. Când am fost la Tunis acum câteva luni, Comisia Libe a Parlamentului, în acel moment, se estima că 7.000 de oameni s-ar afla în diferite centre de detenție și nu făceau distinție între uh, cele ale guvernului și cele care nu aparțin guvernului, aceste centre de detenție. Uh, există vreun outreach? Știți câte sunt, în primul rând, aceste centre și atât deocamdată. Mulțumesc Cecil Kinge, care de asemenea a fost la Abidjan. Mulțumesc, Linda. Înainte de orice, aș vrea să precizez un lucru. Noi, uh, unii dintre noi, uh, ne-am, uh, fiecare dintre noi s-au întâlnit cu aceste persoane care se întorc din Libia. Unii ne-am întâlnit și cu Organizația Internațională de uh, Migrație. Eu am ales altă cale. Eu m-am dus în cartierul cel mai uh, cel mai amărât, cel mai afectat din Abidjan și am vizitat uh, pe oamenii de acolo, ONG-urile care lucrează acolo și ei ne-au uh, explicat că uh, foarte important este ca oamenii să aibă speranța că pot avea un loc, un loc de muncă și o viață. Și ne-am întâlnit cu tineri, ca unii care s-au întors, iar alții care au uh, hotărât să lucreze acolo, să construiască un pod. Și vă spune, cel mai mare și mai aglomerat cartier din Abidjan. Acești oameni nu aveau unde să meargă și au cerut să, ne po- să poată vorbi. Și după dialogul cu guvernul au început să vadă cum, se pot, cum pot fi uh, relocalizate aceste persoane și, persoane și că aceasta e o chestiune urgentă în programul guvernului nu se ține cont și când se fac intervenții de la infrastructură, uh, nu se ține seama de situația socială a persoanelor de acolo. Deci nu e doar o problemă a Uniunii Europene, ci e o problemă care merge până la politica nivelului local de guvernant, de bună guvernanță. Cum să uh, intervii asupra problemelor uh, Uh, oamenilor. Și noi toți am condamnat, evident, sclavia și traficul de ființe umane, uh, dar cred că trebuie să mai uh, subliniez și un alt lucru pe care a menționat-o domnul Costel. Costel lipsa de solidaritate între statele membre. Noastră a spus că nu uh, uh, va mai fi lăsată Italia singură, pentru că Italia a fost lăsată singură și a fost totuși criticată într-un moment în care niciun stat membru n-a vrut să dea una de ajutor Italiei. Dar trebuie să înțelegem că dacă noi nu adoptăm o abordare globală, holistă, dacă nu recuperăm dimensiunea de împărtășire egală a uh, responsabilităților și solidarității, va continua Uh, războiul între uh, statele membre. Cred că trebuie să punem toate forțele la oaltă, pentru că azi e vorba de nevoia de solidaritate privind Nigerul, dar e vorba de a interveni, cum spuneam, pe continentul african asupra cauzelor profunde ale migrației, în mod legal, pentru că task force-ul care s-a creat la Abidjan cere, întrebarea mea aici este care e situația, care e tabela de scor, ca să spun așa pentru că uh, avem nevoie de asta pe termen mediu și lung. Ce se va face? Uh, ne vom concentra mai mult pe căile de emigrație legală, pe favorizarea liberei circulații. Deci aș vrea instrumente și răspunsuri concrete, pentru că mi se pare că din tot ce facem ne concentrăm numai pe evacuarea Libiei. Bun, ok, dar nu e, nu e suficient care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție. Această task force, acest grup de lucru va avea posibilitatea de a acționa și mai departe, pentru că și încă o dată trebuie să dăm acest răspuns unit, nu mai putem să lăsăm un stat singur să se descurce. Și trebuie să uh, uh, atacăm această agendă uh, a solidarității, pentru că altfel va fi vina tuturor dacă vom da greș. Mulțumesc. Mulțumesc, Cristin Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule Costel, pentru uh, modul în care ați început intervenția noastră, reamintindu-ne că e greu să faci diferența între un migrant economic și un refugiat. Am luat notă de cifre, 64% din tinerii din Africa de Est obțin uh, protecție în Europa, dar 25% tind să fie considerați migranți economici. Așadar, lucrurile nu sunt deloc simple, nici începește mandatul HR uh, și altul comisariat pentru refugiați și uh, care, evident, privilegiază întoarcerea la țările de origine. Dacă e vorba de Sudan și de Etiopia, aici fiind vorba numai de mandat parțial, ce o să facem? Pentru că, pentru moment, încă ne bâlbâim, ca să spun așa, și cum vom face ca să respectăm ce ați, uh, uh, lucrul la care v-ați referit și anume dreptul la azil și la protecție individuală în funcție de situația acestor țări în Africa de Vest cel mai multe. Al doilea subiect uh, pe care a spus foarte sincer, așa cum a spus și în luna septembrie în Comisia Libe, care a fost în Tunisia, pentru că n-am putut să mergem în Libia, Uh, ne-am întâlnit în special cu reprezentanții altui comisariat pentru refugiați în Libia și știu că și ei și Organizația Internațională de Migrație au ezitat mult înainte să accepte debarcarea uh, de pe aceste vase. Uh, bun, eu sus ce se întâmplă pe aceea? Ne-a spus că o să găsim în Italia, dar nu numai acolo, și în Libia. Deci nu mai este niciun control uh, odată ce au debarcat, vor probabil că ajung în mâinile miliților și vor ajunge în centre unde pot inclusiv să fie vânduți ca sclav. Deci lucrurile sunt foarte dificile, aș vrea să avem ceva mai multe clarificări în legătură cu aceste chestiuni. La fel începește centrele guvernamentale. Ce înseamnă centre guvernamentale? Știu că este dificil, dar guvernul recunoscut de comunitatea internațională nu controlează decât o parte foarte mică a teritoriului libian o parte foarte mică a teritoriului. Așadar, cum poate acordul între Uniunea Europeană și uh, Uniunea Africană să se poziționeze față de această realitate? Pentru că se spune că nu se poate, dumneavoastră nu puteți colabora decât cu guvernul. Asta înseamnă că marea majoritatea teritoriului libian este în afara controlului și că majoritatea refugiaților sunt în afara controlului în mâinile miliților. Bun, nu vă cer să faceți miracole, știu cât de dificile sunt condițiile în care operați și știu ce probleme etice apasă pe umerii altul comisariat pentru refugiați la fața lui, Dar spuneți lucrurile mai clar, începește situația reală pe întregul teritoriu uh, și cred că toate uh, lucrurile trebuie evaluate în acest uh, ton. Bun, va exista o, un efort la, și o misiune la Tripoli, dar ea nu se va întinde decât pe partea de teritoriu controlată de guvernul libian recunoscut internațional. Deci, uh, situația este gravă și complicată și cred că și după acest acord nu trebuie să mințim opinia publică și să spunem care este realitatea situației. Asta nu va regla totul, evident, vom continua să avem uh, rapoarte ale ONG-urilor în legătură cu situația din restul Libiei și nu știm cum vor evolua lucrurile acolo. Ca și noastră, eu cred că doar o soluție politică ne-ar putea scoate din această situație, dar este, știu cât de dificilă este. Am fost la FET, la o ședință unde am discutat același subiect și Uh, ultima întreba, chestiune legată de riscul de destabilizării Nigerului. Pentru că e o povară foarte mare care apasă pe Niger. Spuneți că e singura țară care acceptă re, uh, repatrierile din Libia, reinstalările, de fapt. Uh, trebuie să spun că și Tunisia a făcut unele eforturi prealabile, dar odată ce am spus asta, există și un, un, un mare risc care planează asupra Nigerului și după cum uh, analizați noastră situația, cred că aveți aceeași părere. Mulțumesc. Am și eu uh, câteva întrebări legate de claritate și ce se întâmplă. Juan Fernando Lopez, care a fost și el la Abidjan. Da, exact. Mulțumesc, uh, Linda. Vreau să mă refer la aceeași experiență pe care am avut-o câțiva colegi. Săptămâna trecută la Abidjan, la acest summit UE-Uniunea Africană. Sigur că am citit cu toții declarații, s-au adoptat uh, declarații în legătură cu acest subiect, dar comentariul cel mai important este că aceste practici sclavagiste nu sunt nicio surpriză, nu sunt noi. Ele există de ani de zile și prima mea întrebare ne duce tocmai aici. Ce a apărut nou în această situație încât a creat așa o, o, indignare uh, în legătură cu aceste practici sclavagiste în Libia împotriva unor uh, azilanți, refugiați, migranți, migranți economici și deci ce a fost nou? Conștientizarea publică, scara la care evenimentul se întâmplă, impunitatea cu care se întâmplă, Și în ce privește uh, acest uh, caz umanitar și încălcarea masivă a drepturilor omului prin aceste practici sclavagiste, uh, cred că aici e nevoie de o reacție a Uniunii Europene și aș vrea să ne împărtășiți câteva idei în legătură cu mm, căile pe care le avem la dispoziție. Sigur, uh, acțiune umanitară, progres economic, social, am avut șansa să discutăm cu migranți din Africa subsahariană care au primit uh, ocazia să se întoarcă în Côte d'Ivoire, în coasta de Fildeș, prin programe sponsorizate, finanțate de organizații internaționale, desigur, de Organizația Internațională pentru uh, migrație și cu un altul comisariat ONU pentru refugiați. Și ce am auzit uh, de la ei este că e nevoie de o acțiune a Uniunii Europene care să treacă dincolo de programe socioeconomice și de ajutoare către aplicarea legii, către Uh, practic, uh, uh, luptă efectiv împotriva celor care vând și cumpără ființe umane. Și cred că ne trebuie o forță, un grup de lucru care să Uh, să atace acest lucru, nu știu, poate e ceva la care putem să ne gândim. Mulțumesc, mulțumesc, o să cerem mai multă claritate în legătură cu ce se întâmplă și ce a fost agrat. Și pentru că ați menționat cifre, 26% din Africa de Vest se califică pentru statut de refugiat. Uh, repatrierea voluntară a africanilor din Africa de Vest, uh, Coasta de Filde și Nigeria și așa mai departe, și acest nou centru din Libia, acest centru de procesare va fi cu mulți oameni din Africa de Est care au mai mari șanse să fie acceptați ca azilanți, ca solicitanți de azil și uh, Nigerul nu doar acceptă oameni din Niger, acceptă să aibă un, uh, o tabără în care să proceseze persoane uh, Uh, deplasați din toată Africa sau o să aibă persoane care au uh, posibilitatea să primească un statut de refugiat. Deci fiți clar, care e planul general? Există un plan general pentru că care se va rezolva cu chestiunile umanitare? Ah, I saw Patricia Toia. You just added yourself, Patricia. Patricia Toia s-a adăugat la lista vorbitorilor. Da, mulțumesc mult. Și eu mă alătur um, cererii de a se defini mai bine un astfel de program. Dacă se poate face un program în, as- în asemenea condiții, aș dori să ne clarificați un pic ce se poate face la nivelul evacuărilor. Sunt de asemenea de acord cu cele spuse de doamna Kenge, care a avut o intervenție foarte cuprinzătoare. Mai am o întrebare în ceea ce privește cele spuse de Linda. Da, ați spus că atunci când vorbim despre Africa Occidentală, 24% primesc protecție, iar 74% sunt cei care din, sunt din As, a Africa Orientală, dar aceste cifre, oricare fie, ar trebui să fie și publicate. Nu sunt cu toți imigranți economici. Uh, dar cei care sunt ar trebui să rămână în țările lor. Acum începe o nouă campanie din partea grupărilor mai uh, extremiste care doresc să spună că toți migranții ăștia sunt economici, dar noi trebuie să spunem că nu, nu sunt doar migranți economici, sunt și oameni care într-adevăr fug de tragedii veritabile. Și atunci ar fi necesar să stabilim un temei juridic în așa fel încât să reglementăm în mod clar posibilitățile de a primi în mod legal acești oameni. De exemplu, directiva privind repatrierile. De asemenea, ar trebui să discutăm despre posibilitățile de acces legal al migranților. Și în încheiere aș dori să spun că, datorită guvernului francez, au fost 25 de migranți acceptați. Avem guvernul francez, deci un guvern diferit. Și când în Italia intrau un număr mare de refugiați, francezii spuneau că poate că unele dintre nave ar putea să ajungă în porturi franceze sau spaniole. Solidaritatea, deci. Cum stau lucrurile? Avem 25 de refugiați, suntem recunoscători Franței, dar nu cred că este momentul să spunem că a dat dovadă de mare solidaritate primind 25 de refugiați. Mulțumesc, într-adevăr au fost foarte multe întrebări din partea uh, colegilor. Am să-i dau cuvântul domnului Coștel să răspunde și apoi știu că poate și SAE și Comisia dorește să răspundă. Domnul Coștel, vă rog. Mulțumesc, într-adevăr, foarte multe întrebări. Am să le răspund telegrafic și dacă e nevoie de mai multă claritate, putem continua discuția la biroul nostru din Bruxelles. Scurta comunicare de la summitul din Abidjan nu este foarte clar cu privire la ceea ce urmează să se întâmple. A avut loc o întâlnire pregătitoare a grupului de lucru de la Addis Abeba în după masa aceasta, însă acel grup de lucru s-a concentrat în principal pe drepturile de aterizare pentru avioane, ce poate face Uniunea Europeană pentru a asigura accesul avioanelor din țările africane în Libia, în așa fel încât să aterizeze și să își preia naționalii, să-i ducă în țările de origine. Nu există discuții adiționale pe temele menționate de dumneavoastră, însă în ceea ce vrește copiii, cineva să referi la situația copiilor, ce se poate face cu copiii, există un grup semnificativ de mare de copii neînsoțiți în Libia, situația lor, situația lor este foarte dificilă, 54 vor fi evacuați în curând. Au sub 14 ani. Unii dintre ei au chiar 6 ani. Nu mai au părinți, nu știm unde sunt părinții. Ei vor fi evacuați în Niger și vom lua hotărâre în funcție de cel mai bun interes al copilului să vedem ce putem face, să îi găsim pe părinți, să vedem care este țara de origine, să vedem dacă găsim alte rude, Vom încerca să folosim toate soluțiile posibile în așa fel încât să le oferim în viitor. Nu știu ce a spus sau nu a spus domnul Macron, nu sunt portătorul său de cuvânt. La Abidjan nu s-au purtat discuții cu privire la forțele polițienești sau forțele de altă natură. Am văzut un raport în mass media pe această temă, însă grupul de lucru nu are niciun fel de competențe polițienești sau militare. Niciun fel. Vreau să clarific acest lucru. Unii dintre dumneavoastră v-ați referit la taberele din Libia. Vreau să clarific un lucru. Nu sunt tabere în Libia, sunt centre de detenție groaznice. Sunt de obicei depozite transformate în facilități de detenție, nu sunt nici măcar reglementate prin lege. Oamenii sunt aruncați acolo, nu există niciun fel de garanții procedurale, nu există recursuri, nu sunt tabere. Când spui tabere, ai impresia că poți lucra acolo, dar nu poți lucra acolo. Oamenii sunt supuși unor abuzuri în ceea ce privește drepturile omului în fiecare zi în acele depozite. Iar cele controlate de miliții, câte sunt, habar nu am. Ori de câte ori există... Acum o lună și jumătate când a avut loc o acțiune militară într-o localitate din Libia, 15.000 de oameni au Uh, evadat. Doar un oraș din întreaga coastă a Libiei, în Sabrata. Și am fost informați că mai sunt câteva mii de oameni în mâinile traficanților și ei sunt, ei au fost transportați la Sabrata la Al-Homs. Nu știm exact cât sunt în mâinile miliților. În același timp, trebuie să ținem seama că unele dintre aceste miliții sunt în minoritate. Libienii sunt în minoritate în aceste miliții. Sunt mulți străini în aceste miliții din Libia, pentru că banii sunt foarte buni. Nu sunt implicați doar în traficul de ființe umane, ci și în protecția pieței negre a petrolului. De asemenea, sunt și traficați de droguri. De droguri. Aceste miliții apără diverse industrii ilegale, iar acest lucru, ca să îi răspund domnului Lopez. S-a vorbit foarte mult despre înfrângerea modelului de afacere al traficanților. Am auzit uh, multă vorbărie despre aceste lucruri în Parlamentul acesta, dar haideți să urmărim banii, ca în orice altă anchetă polițienească de bună calitate. Haideți să vedem unde ajung banii, haideți să oprim canalele de distribuție, să vedem cine cumpără petrol de contrabandă din țările în Europa care înregistrează anumite nave care au un pavilion european care cumpără zilnic petrol de contrabandă din Libia. Banii respectivi sunt finanțare pentru milițiile care sunt implicate și în traficul de persoane. Deci mai puține vorbe și mai puține muncă, mai multe anchete polițienești, tradițional. Apoi, când se răpesc anumiți oameni și se cere o răscumpărare, e, când se dau mesajele pentru răscumpărare, se dă un cont. Contul ăla unde se află? În Europa, unele în statele din Golf. Să urmărim banii, să ajungem la sursă. De aceea avem nevoie de cooperare polițienească la o, la o, o scară mult mai largă. E nevoie însă să facem mai mult, pentru că la ora actuală nu facem destule. Nu am auzit că ar fi fost, uh, ar fi primit vreo interdicție de călătorie niciun traficant din Libia. Unii sunt cunoscuți, li se știu numele unora, dar nu s-a dat nicio interdicție. Uh, eu nu sunt polițist, nu sunt specialist în combaterea traficului, dar trebuie să se acorde atenție fluxurilor financiare. Asta recomandăm noi tuturor statelor membre să facă, să urmărească banul. În ceea ce privește repatrierile voluntare ale migranților, returnarea este întotdeauna voluntară? Ori de câte ori am fost în Libia, am văzut că oamenii plâng în momentul în care trebuie să se întoarcă acasă. Plâng din cauza că se întorc acasă, de fericire, sau din cauza că scapă de depozitele unde au fost ținuți? Poate ambele. Cred că majoritatea oamenilor doresc să se întoarcă acasă, însă trebuie să se facă diferențierea. Nu avem un acord cu OIM în așa fel încât să ne asigurăm că există aceste garanții procedurale pentru alte naționalități decât, decât cele șapte pe care le-am menționat adineori. În afara centrului de detenție al guvernului de acord național, avem acces la câteva alte centre de detenție, de lângă Benghazi, de exemplu, și acolo mai putem vedea pe teren cum stau lucrurile. Unul dintre dumneavoastră s-a referit la abordarea cauzelor de la rădăcină. Nu sunt expert, dar de multe ori îmi place să-l citez pe ministrul Bazu, ministrul interiorului din Niger, care spune că dacă este vreun tip de radicalizare a tinerilor din Africa, este radicalizarea în sensul proiectului de a căuta un viitor mai bun altundeva. Le spui oamenilor ce riscuri vor avea de confruntat pe drumul către Libia, apoi în Libia, apoi pe Mediterana, dar ei nu pot fi convinși să se răzgândească trebuie să li se ofere um, căi legale de a intra în Uniunea Europeană. E nevoie de anumite centre de primire în Libia. Trebuie să convingem oamenii să răzgândească să nu mai meargă în Libia. Dacă ajung în Libia, deja este prea târziu pentru mulți dintre ei. Trebuie să îmbunătățim sistemele de gestiune a fluxurilor migratorii din țările care duc către Libia. Dacă facem acest lucru, măcar vom fi început să abordăm problema întrucâtva. Voluntary repatriation of refugees. Repatrierea voluntară a refugiaților. Unii poate că doresc să se întoarcă, iar majoritatea refugiaților pe care am întâlnit în Libia sunt din Siria, din Irak, din Palestina, din Eritrea, din Somalia, Mulți dintre ei poate că nu doresc să se întoarcă în țările lor de origine. Sirienii, irachienii, palestinienii se confruntă cu provocări în ceea ce privește viața cotidiană, zi cu zi, dar nu se confruntă cu aceleași probleme de protecție ca Afri- cetățenii din Africa subsahariană. Unii dintre ei poate că trebuie să fie relocați, dar trebuie să se facă diferențierea. Avem cele 12 puncte de debarcare de-a lungul coastei libiene, ne-am întâlnit cu echipe de la OIM, încercăm să oferim asistență medicală, consiliere, discuții, furnizăm haine, alimente, apă și apoi Departamentul pentru combaterea crimei ilegale, migrație, preia acești oameni și îi trimite la un centru de detenție. Când mergem noi, ONG-urile sau OIM-ul, la aceste centre de detenție, îi putem regăsi pe oamenii respectivi, dar altfel ei sunt pierduți. Uneori rămân, daco, rămân acolo, alteori sunt vânduți, alteori reușesc să mituiască pe cineva și să iasă, dar nu îi putem urmări. Apoi, situația în Nigerul de Nord. Cineva ne-a spus, haideți să nu mințim cu privire la ce putem realiza în nordul Nigerului. Da, există o imperativă umanitară, sunt anumite chestiuni elementare. Trebuie să încercăm să salvăm cât mai multe vieți posibil. Fiecare viață contează. Mă bizuiesc pe sprijinul dumneavoastră. Programele din Libia nu sunt perfecte, dar trebuie să ne asigurăm că putem să returnăm cât mai mulți oameni care doresc să fie returnați și să evacuăm cât mai, mulți, cât mai mulți refugiați care se confruntă cu situații problematice. Guvernul din Niger a primit peste 200.000 de refugiați care au fugit de Boko Haram din Nigeria, dar și refugiați din nordul și centrul Maliului. Din ce în ce mai multă lume merge acum din Niger în uh, Algeria și apoi din Algeria trec în Libia. Nu mai merg direct din Niger în Libia. De asemenea, sunt și oameni care traversează Sahara de secole și acum au devenit traficanți, contrabandiști. Guvernul acum le-a spus că nu mai pot face acest lucru, cu toate că era în tradiția lor și acum ei trebuie să găsească locuri de muncă. E nevoie de o alternativă. La întâlnirea din septembrie, într-o localitate din Niger, autoritățile locale le-au cerut tuturor celor implicați în trafic să se prezinte cu promisiunea nu de amnistie, ci de a nu fi anchetați. 500 de cap de familie au, s-au prezentat. Comisia Europeană are câteva programe în așa fel încât să încurajeze găsirea de locuri de muncă alternative pentru toate aceste familii care de secole traversau Sahara și acum sunt traficanți, dar trebuie să își găsească un loc de muncă diferit. Toate aceste comunități nu mai trebuie să se implice în traficul de persoane, pentru că altfel vom ajunge la probleme majore în nordul Nigerului. Raportul CNN, nimic nou Iarăși cu imaginea copilului de pe plaja din uh, Grecia, uneori e nevoie de imagini cât mai cutremurătoare ca să impulsionez statele să ia măsuri, dar nu e nimic nou. Sunt foarte multe rapoarte în, media, în social media despre ce se întâmplă acolo, în comunitățile africane, în Libia și mai departe. Apoi, este important ca statele membre europene să sprijine nu doar paza de coastă libiană, este important să, să sprijine și alte instituții, anticorupția, procurorul general, cei care încearcă să se asigure că Libia se ține de angajamentele din Constituția libiană. Trebuie să îi sprijin pe toți cei care încearcă să aducă schimbare în acea țară. Deja am discutat despre schimbarea modelului de afaceri al traficanților. Vor fi repatriate anumite câteva sute de persoane din Libia, începând de mâine. Nu există un prag, dorim doar să ne asigurăm că găsim anumite debușe. În ceea ce privește cifrele, cei care merg în Libia, cine are nevoie de protecție, noi am publicat aceste cifre, sunt statistici Eurostat. Dacă am avea mai multe alternative legale în ceea ce privește accesul la educație în țările de tranzit, mulți dintre aceștia, nu, mulți dintre refugiați, dintre imigranți, nu vor mai fi, nu se vor mai simți obligați să meargă mai departe. 80% din eritreni vin în Sudan și merg mai departe în Egipt și în Libia. E nevoie de investiții solide în servicii, în dezvoltarea, dezvoltarea locală și astfel putem crea condiții decente pentru stabilitate, stabilitatea refugiaților, în așa încât ei să poată să rămână în prima țară unde au cerut azil. Mulțumesc! Um, thank you very much for being such giving us such... Vă mulțumesc pentru răspunsurile atât de complexe. Îl avem alături de noi pe domnul Gavrici de la SAE, pe doamna Vela Osta de la ECO și un reprezentant al DGNIR. Deci mai întâi de toate SAE și după aceea Comisia și DGNIR. Și trebuie să încheiem în 10 minute. Vă mulțumesc, înțeleg, voi încerca să fiu foarte succint. Mai întâi de, toate, de toate vreau să subliniez faptul că colaborăm cu OIM și UNHCR de 2 ani pe marginea acestui dosar și colaborăm strâns. Și problema percepției este foarte importantă în contextul acesta. Uh, S-a spus uh, s a spus uh, jumătăți de, de adevăruri în, în ceea ce privește situația uh, din, uh, din Africa. Iată, dintr-o dată, chit că tot vorbeam despre ce s-a întâmplat în, uh, în Libia, uh, chiar dacă vorbeam despre, despre ceea ce se întâmplă în Libia de mult timp încoace, într-adevăr nu ne-am bucurat de ascultarea, de o ascultare atentă. Și iată, dintr-o dată avem aceste materiale video difuzate de BBC. De ce au avut acestea un, un asemenea impact? Pentru că vorbim despre uh, Uh, despre CNN, îmi cer scuze, uh, este un post de televiziune văzut uh, peste tot și iată, dintr-o dată, niște informații cunoscute s-au tradus în imagini care au fost diseminate și de aici marea marea, marele scandal, care însă ne-a ajutat, ne-a ajutat pentru că s-a trezit, s-a născut și în sânul statelor uh, africane. Dacă noi știam, iată, ele sunt obligate să recunoască în momentul de față și iată, împreună putem să facem ceva. Avem acum asistență din partea uh, statelor uh, din Africa subsahariană. E, e im, important uh, acest pas făcut de statele uh, de statele africane. Deci CNN a avut într-adevăr un efect enorm, au mai existat și alte evenimente care ne-au ajutat să ajungem la această declarație. Ce formă va avea această declarație, nimeni nu știe, poate discuță pe tema aceasta, dar important este să profităm de această oportunitate. Mecanismul acesta, într-adevăr, nu i perfect, dar uh, Uh, din statistici v-ați dat seama că există oameni pe care am încercat să-i scoatem din această capcană. Nu putem intra în centre, tocmai de aceea trebuie să, să ne asigurăm că cei care ies din ele au parte de o soartă mai bună. Deci e clar că trebuie să profităm de această oportunitate, voința politică există, să vedem în ce se va traduce ea. În ceea ce privește situația din Libia, situația este în continuare volatilă. ONG-urile spun că încheiem acorduri cu guvernul libian. Da, într-adevăr, e guvernul libian recunoscut de comunitatea internațională, dar să nu uităm că acest guvern Uh, controlează un, uh, o mică parte a teritoriului libian și tocmai de aceea procesul acesta de pace sub egida ONU este atât de important. Să nu uităm că pe, în, în, în perioada în care Libia era, mă rog, stabilă, Două milioane de, de oameni, de refugiați uh, sau migranți economici trăiau deja în, pe teritoriul libian. Deci, uh, până la urmă, trecutul se propagă și în prezent și se propagă și în viitor. După aceea, sau trebuie să ne asigurăm că nu se propagă și în viitor. După aceea, banii, da, într-adevăr, sunt uh, linia de directoare pe care ar trebui să o urm- urmărim. Operațiunea Sofia nu e menită doar a trimite pe um, oameni acasă, ci e menită uh, a colecta uh, informațiile secrete, serviciilor secrete. Bine, totul uh, a durat ceva vreme, statele membre au trebuit să ajungă de acord, uh, la un acord privind schimbul de informații cu Europol, Eurojust, Eurojust Comisia Europeană, etc., dar iată, S-a ajuns la acest acord uh, și pe baza acestui schimb de informații vom putea să distrugem aceste modele de afaceri. Pentru că vorbim despre afaceri aici. Uh, avem de a face cu uh, traficanți care, să știți, nu s-au ocupat întotdeauna de traficul de persoane. Avem de-a face cu oameni care înainte aveau niște profesii foarte legi- legitime, dar, dată fiind situația aceasta instabilă din Libia, o situație care este caracterizată și prin strămutarea internă a, peste, a unui uh, număr de peste 500.000 de oameni, ei, în această situație, oameni care trăiau în legalitate uh, și-au dat seama că există această oportunitate de afaceri. Există comunități care s-au reprofilat. Deci, uh, restabilizarea Libiei și restructurarea comunităților libiene, în care, de altfel, în trecut uh, trăiau o mulțime de persoane care nu erau de origine libiană, deci toate aceste eforturi sunt absolut esențiale ceea ce facem noi la capitolul identificare, ampren, ampretare, etc., e un conșmar, într-adevăr, dar e singura ocazie pe care o avem pentru a scoate din sclavie acești oameni. Da, haideți să criticăm pe cât posibil, dar în același timp să recunoaștem că e greu de găsit o altă soluție în momentul de față. Haideți să prof- profităm de, acest, de această oportunitate pe care ne-a oferit-o uh, materialele video de pe CNN. Vă mulțumesc uh, reprezentanții comisiei mai doresc să intervină. Să știți că eurodeputații au două minute în momentul în care vorbesc în plenară. Prin urmare, nu suntem uh, nepoliticoși cu dumneavoastră acum că vă oferim așa de puțin timp la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știți prea bine, ajutorul umanitar trebuie să se bazeze pe nevoi Și să ne amintim că avem jumătate de milion de libieni care au și ei uh, nevoie de asistență și acestui, acestei jumătăți de, de milion li se adaugă refugiații. Situația se înrăutățește, avem o serie de femei, copii, bătrâni care și-au pierdut ca, casele, am avut uh, strămutați uh, care au fost nevoiți să-și vândă posesiile, Uh, oameni care au căzut în uh, mâinile ISIS, a milițiilor sau a altor uh, grupuri teroriste. Avem oameni bolnavi care nu mai beneficiază de îngrijiri din pricina că, colapsului în care a intrat sistemul de sănătate libian. Deci aceasta este situația în care ne aflăm în momentul de față. Tocmai de aceea, instrumentul umanitar ECO se concentrează pe oamenii aceștia. În bineînțeles, uh, ținând cont de celelalte instrumente europene, uh, în special cele care se adresează mai, mai degrabă migranților. În 2018 ne vom concentra în continuare pe sectorul uh, sau pe domeniul sănătății. Vă spuneam deja că acest sector a fost a intrat în colaps. Mai puțin de 20% dintre uh, spitale funcționează în, anumit, în unele regiuni ale Libiei. Toată lumea ne spune că nu există acces la medicamente. Doar o treime dintre clinici uh, sunt funcționale și doar un sfert dintre clinicile care tratează femeile însărcinate. Să nu uităm de oamenii care au nevoie de ajut de, de, de îngrijiri de sănătate. Da, într-adevăr, uh, aveți dreptate. Domnul Filori de la Degenir. Doamnă președinte, voi fi foarte succint. Știu că timpul ne presează. Vreau doar să spun că situațiile de, da, dramatice cu care se confruntă refugiații din uh, Libia confirmă până la urmă urgența acțiunilor demarate în uh, Libia și a ajutorul oferit uh, de către Uniunea Europeană unor organizații uh, minunate precum o UNHCR, OIM sau ajutorul oferit unor ONG-uri care în continuare funcționează în Libia. Fondul fiduciar de urgență pentru Africa continuă să sprijine UNHCR, OIM și alte organizații. Sprijinul acesta va fi acordat și în 2018 și chiar în momentul de față acest board sau bordul acestui fond a decis să ofere asistență agenției ONU care luptă pentru combaterea traficului de ființe umane. Uh, Vă mulțumim. Stimați colegi, am auzit o mulțime de lucruri șocante. Am auzit de asemenea că putem face mai multe. Cine permite embarcațiunilor să circule pe apele continentale, cine cumpără Uh, țiței, uh, ce se întâmplă cu banii, cine urmărește conturile. O, iată, o, o, o temă pe care ar trebui să o, să o punem în continuare în discuție, poate chiar la plenara de săptămâna viitoare ar fi bine să punem niște întrebări uh, pe temele acestea Consiliului și, și Comisiei. E important să existe un follow-up la întâlnirea de la Abidjan. Vreau să vă mulțumesc, domnule Coșetel, pentru prezență. Nu avem nimic la punctul 10, nimic la punctul 11 de pe ordinea de zi și următoarele ședințe vor avea loc pe 24 și 25 ianuarie. Ultima ședință iată, ordinară a comisiei noastre s-a încheiat pe, pentru anul acesta. Vom mai avea o întâlnire specială săptămâna viitoare, dar cam atât. Vă mulțumim foarte mult!